Everybody who... Deci, cei care uh, nu participă la reuniunea uh, Comisiei INTA pot să părăsească acum sala, dar uh, ședința Comisiei INTA este foarte interesantă. Vă recomand să rămâneți în sală, dar vă rog în liniște. Bun. Acum deschid, deci, reuniunea Comisiei INTA. Primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea acesteia. Domnul Fisas ne solicită amânarea discutării proiectului său de raport până la ședința următoare. Nu mai am alte solicitări, deci dacă nu sunt obiecții, propun să adoptăm această ordine de zi. Bun. Punctul 3. Adoptarea proceselor verbale ale reuniunilor de pe 28-30 august. Acestea vor fi considerate adoptate dacă nu sunt obiecții până la sfârșitul acestei reuniuni. Punctul 4. Ați primit concluziile reuniunii coordonatorilor de pe 29 august. La fel, dacă nu aveți obiecții, vor fi considerate adoptate punctul 5. Da, și această sedință este transmisă în direct uh, pe internet. Deci, bine ați venit de la Lisabona la București, de la Tallinn până uh, la Atena. Tuturor celor care sunt în fața ecranelor. Avem interpretare la această reuniune, deci vă rog să vorbiți tare, clar și răspicat pentru, a putea, pentru ca intervenția dumneavoastră să fie interpretată în cele mai bune condiții, spune domnul președinte. Domnul Hansen este alături de noi, este un nou membru al comisiei noastre. Yeah, yeah, yeah. Oh, I know her for so long, long uh, uh, uh years. Vă cunosc de mult a lucrat cu Viviane Redin, care acum este în uh, uh guvernul luxemburghez, o locuiește pe, acum domnul Hansen pe doamna Reding. Are multă energie și s-a alăturat nouă imediat după ce uh, a intrat în Parlament delegația la Tokyo și a fost un membru foarte activ. Mulțumesc mult și bine ați venit! Apoi, trecem la votul electronic. Uh, primul raport pe care îl avem este cel privind valorificarea globalizării, aspecte privind comerțul. We will start immediately after a test vote, so please vote for a test vote. So we have still two... Încă doi colegi nu au votat, respectiv cartelele sunt în consolă, dar nu au votat încă. Acum închidem votul. Nu, redeschidem votul. Vă rog, votați. Test, vot, test. Two members are not voting. So, nevertheless... Doi colegi nu votează. Cu toate astea închidem votul. Acesta a fost testul și acum începem. Începând cu compromisul 6 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. 35 pentru împotriva abțineri. Se respinge. 36 pentru împotriva abțineri se adoptă. 37 pentru, potriva, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 41 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 42 pentru, împotriva, abțineri Cred că e respins, dar haideți să verificăm la 42, vot deschis. Și votul e acum închis. Se respinge. 44 pentru, potriva, abțineri, se respinge. Compromisul 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 52 pentru împotrivă, ține, se adoptă 55 acum pentru împotriva abțineri, se respinge 56 pentru împotriva abțineri, se respinge 57 pentru împotriva abțineri Cred că se adoptă, dar haideți mai bine să verificăm la 57 vot deschis. Votul e acum închis și, în mod evident, se adoptă 58 pentru potriva abțineri. Se adoptă compromisul 9 pentru potriva abțineri. Se adoptă 59 pentru împotriva, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotriva, abțineri, Verificarea electronică ședeți atât de departe în sală, astăzi mi-e tare greu să număr voturile. Deci deschid votul la amendamentul 66. Votul e închis și amendamentul se adoptă. Compromisul 10 pentru potriva abțineri. Se adoptă. 69 pentru împotriva abțineri Cred că se adoptă. Verificăm. Vot deschis la 69. Votul e acum închis. Compromisul 11 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 82 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 90 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 91 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 92 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 93 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Compromisul 13 pentru,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 132 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Următorul e caduc. Trecem la 139. Cine pentru împotrivă? Țineri? Se respinge. 140 pentru împotrivă. Abțineri? Se respinge. Verificăm? 140 vă deschis. Vot închis și se adoptă, într-adevăr. Compromisul 17 pentru, potriva, abține, se adoptă posibilitatea de editare 141 pentru potriva abțineri se respinge. Vot cu apel nominal la Compromisul 17 bis. Vot deschis. Și votul e acum închis. Se adoptă. Un 149 pentru împotriva abțineri. Se respinge. Verificăm. Bine. 149, vot deschis. Vot închis. Și se respinge. 150 pentru potriva abțineri. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. 150, vot deschis. Vot închis și se adoptă. Vă rog, insistență, ridicați mâna. Chiar și colegii care șed pe rândurile din spate. 151 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. 151, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 152. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 153 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. Vot deschis. Votul e acum închis și se adoptă. 154. Cine este pentru? Potrivă? Țineri? Se adoptă. 155. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromis 19. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. O 158 parte a acestui amendament, vot prin apel nominal, vot deschis. Votul e acum închis și se respinge. 162 pentru, potrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 175 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 182 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 189 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 183 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă, în mod evident. 184 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 190 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Amendamentul 190. S-a deschis votul. S-a închis votul. Rezultatul e strâns, foarte strâns, se respinge. 191 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Din nou 19 la 19 se respinge. 192 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Iarăși 19 la 19 se respinge. Problema este că avem 39 de membri prezenți în sală, dar doar 38 votează. Deci e posibil să se schimbe majoritățile. Nu știm exact despre cine e vorba. Compromisul 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri. 207 pentru. Încă o dată, 207 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 208 pentru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 așa cum am spus. Compromisul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. 31 pentru împotriva abțineri se adoptă. 32 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 1 pentru împotriva So, is there objection? Aveți obiecții? De a vota în bloc referirile? Da? Este o obiecție? Deci nu putem vota în bloc, le votăm separat. Amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 3 pentru,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 se respinge, agri 6 pentru împotrivă abțineri se respinge, agri 12 pentru împotrivă abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm. Agri 12. S-a deschis votul. S-a închis votul, cred că se adoptă. Da, au fost multe luminițe verzi, într-adevăr se adoptă. Trecem la Agri 16 pentru împotrivă abțineri. Verificăm. Agri 16 s-a deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Agri 19 pentru. Împotriva. Abțineri. Din nou s-a deschis votul. S-a închis potul. Se respinge clar. Agri 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verifică Agri 20. S-a deschis votul. S-a închis potul. Se adoptă. Agri 21 pentru împotriva abțineri se adoptă. Agri 23 pentru împotriva abțineri se respinge. Agri 24 pentru împotriva abțineri se respinge. Agri 26 pentru Împotriva abțineri Vă rog să mai ridicați o dată mâna pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 34 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 35 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 36 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 37 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 38 pentru, împotriva abțineri se respinge, 40 pentru, împotriva abțineri se respinge, 41 pentru, împotriva abțineri se respinge, 42 pentru, împotriva abțineri se respinge. Trecem acum la vizul Comisiei Cult, Cult 1 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cult 5 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Cult 8 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Cult 9 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Cult 10 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Cult 11 pentru. Împotriva abțineri Cred că se adoptă, dar verificăm. Cult 11. S-a deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Cult 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Din nou vă rog. Cult 12 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Cult 17 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm. Cult 17 s-a deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Cult 19 pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul pentru cult 19. S-a închis votul. Se adoptă cult 20 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă cult 21 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge Cult 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se adoptă. Verificăm. 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 30 pentru Potrivă. abțineri. Verificăm și 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36 pentru 36. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 38. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 40. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Acum trecem la avizul Comisiei DV, DV7, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. DV12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. DV17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. DV18 pentru, împotriva abțineri se adoptă, DV19 pentru, împotriva abțineri se adoptă, DV20 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și acum trecem la avizul Comisiei Jurii, Jurii 6, pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, verificăm. Nu, cred că se adoptă, se colectează președintele. S-a închis votul, se adoptă. Jurii 8 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Jurii 9 pentru. Împotrivă. Verificăm. Jurii 9 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Jurii 10 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Și acum vot final electronic. S-a deschis votul. Sunt prea multe voturi de la S și D. S-a închis votul acum. Se adoptă cu o majoritate foarte netă și unele abțineri. Felicitări raportorului. Bun. Acum facem o pauză de un minut dacă cineva dorește să părăsească sala, poate să o facă. Dacă dorește să discute afară și cei care sunteți în uh, spatele sălii, vă rog să vă apropiați. So, dear colleagues in the back, please come a little bit closer. Dragi colegi din spate, v-aș ruga să vă apropiați, să veniți mai în față, pentru că avem alături de noi mulți vizitatori astăzi. Trebuie să discutăm și câteva dosare importante și dacă ați veni mai în față ar fi foarte util. Okay, dear colleagues, so I... Dragi colegi, ne reluăm lucrările și revin la punctul 5 de pe ordinea de zi, comunicările președintelui. Este un moment uh, puțin trist uh, din istoria comisiei noastre, uh, ziua de astăzi, pentru că Miriam Cortevic, Cortevec, care a lucrat mai mult de șapte ani pentru secretariatul Comisiei INTA, va părăsi secretariatul acestei comisii. Are, a avut o experiență importantă, s-a ocupat de numeroase dosare complicate și cred că o să-i simțim uh, lipsa. Deci îți mulțumim, Miriam, pentru activitatea ta și succes pentru viitor. So fortunately, she will not leave. Din fericire, nu va părăsi Parlamentul European ne va ajuta în continuare în activitatea noastră de conciliere și codecizie. Deci cred că o să ne revedem și noroc în continuare. Și acum trecem la un punct interesant și important din punctul meu de vedere. Este vorba de schimburile comerciale și tehnologia blockchain. Eu sunt convins că este unul uh, din cele mai interesante puncte pe care le vom fi discutat în acest uh, mandat, care va uh, ține atenția opiniei publice în următorii ani și dau cuvântul acum raportoarei doamna Emma McClarkin. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură faptul că vă interesează acest subiect este o ocazie minunată să vă prezint acest raport din proprie inițiativă, tehnologia uh, blockchain, o politică comercială orientată spre viitor. Punctele importante de discutat și câteva concluzii. Este o, un domeniu interesant unde apar inovări în fiecare zi și este uh, impo- important, mi se pare important ca uh, colegii noștri și toată lumea să înțeleagă te- uh, potențialul acestei tehnologii dincolo de monedele virtuale. După cum am spus dinaintea pauzei de vară, um, raportul meu va um, examina rolul uh, Um, acestei tehnologii și a tehnologiei registrelor uh, distribuite dincolo de monedele uh, uh, virtuale. Este important să creăm un cadru de reglementare astfel încât, pe măsură ce tehnologia evoluează, aplicațiile relevante și potențialul acestei tehnologii să fie mai bine înțelese. Am încercat să mă concentrez doar pe rolul tehnologiei blockchain din sectorul privat din uh, cercetările pe care le-am întreprins și din uh, discuțiile pe care le-am purtat cu părțile interesate, consider că există un potențial mare de a, implica, de a afecta schimburile comerciale prin această tehnologie, um, um, facilitând comerțul. Raportul meu încearcă să vadă cum pot fi întărite politicile comerciale în Uniunii Europene, incorporând tehnologia uh, blockchain în, opera- în funcționarea sa de exemplu, în acordurile de uh, liber schimb. Există uh, reguli complicate care oferă beneficii, uh, beneficiile unui acces preferențial și acest acces ar putea fi facilitat prin intermediul acestei tehnologii și am putea uh, promova și mai mult uh, exporturile. Există un beneficiu potențial și în politicile de export are, ale Uniunii Europene. De asemenea, uh, agenda de dezvoltare și schimb, schimburi comerciale a, a Uniunii Europene poate beneficia de pe urma acestei tehnologii. Tehnologii care poate influența structura și modul în care sunt alocate cotele care nu au tarif, cotele care nu au tarife vamale. În plus, raportul meu se axează și, a, și pe posibile aplicații ale acestei tehnologii, pe mm, procedurile vamale. Tehnologia blockchain poate îmbunătăți transparența provenienței bunurilor, respectând uh, protecția consumatorilor și contribuind la reducerea obstacolelor în, uh, în, uh, în calea schimburilor comerciale. Această tehnologie ar putea permite autorităților vamale să obțină în mod automat informațiile necesare din uh, uh, formularele uh, vamale. Verificările ar putea, fi, ar putea deveni mai uh, simple, am înțelege mult mai bine care sunt caracteristicile bunurilor care ajung în, un, în Uniunea Europeană. Uh, ar fi promovat uh, schimbul de informații, ar fi, ar fi, ar fi redusă cantitatea de documente care trebuie uh, să fie prelucrate din punct de vedere administrativ. Și, în general, instrumentele de care uh, ar dispune autoritățile vamale și autoritățile de control ar fi mai simple și, astfel, um, criminalitatea organizată și activitatea de spălare de bani ar putea fi combătută într-un mod uh, mai eficient. Și în raportul meu insist asupra importanței fluxului de date uh, sigure, fără de care nu poate funcționa această tehnologie. Un uh, flux transfrontalier de date este important pentru ca schimburile comerciale să înflorească o tehnologie a registrelor distribuită privată poate avea un rol important din acest punct de vedere, însă cred că ar trebui să înțelegem mai bine relațiile între tehnologia uh, blockchain și punerea în aplicare al RGPD. Această tehnologie cred că poate oferi soluții practice până în aplicarea regulamentului general pentru protecția datelor, pentru a securiza datele. Cred că este important să facem o distinție între datele cu caracter personal și cele cu caracter nepersonal, astfel încât RGPD-ul să afecteze cât mai puțin schimburile uh, comerciale. Și o să depun amendamente pentru a face mai bine această uh, distinție. Cred că există două provocări importante din acest punct de vedere. Este deosebit de important să există o interoperabilitate între diferitele tehnologii blockchain, astfel încât autoritățile publice să profită de oportunitățile create de această nouă tehnologie. Toate aplicațiile existente ar trebui să fie compatibile cu noua tehnologie um, blockchain. În al doilea rând, um, este important să fie posibilă o mărire, o Uh, extindere a startup-urilor care folosesc uh, deja această tehnologie, indiferent de protocoalele folosite și Comisia Europeană cred că nu trebuie să piardă din vedere aceste uh, provocări care să permită arhitecturii blockchain să se dezvolte. Cred că această tehnologie ar putea ușura viața IMM-urilor în interacțiunea acestora cu autoritățile vamale, astfel încât să poată să crească și să-și internaționalizeze și mai mult uh, uh activitățile. Block, tehnologia blockchain ar putea ușura um, comunicarea um, peer-to-peer. -peer. În raportul meu fac câteva recomandări Comisiei. Comisia Europeană cred că trebuie să plece de la inițiativele existente, parteneriatul uh, din Uniunea Europeană legat privind uh, tehnologia blockchain, Uh, și să sprijine mai mult uh, proiectele pilot care sunt în, desfăș- în desfășurare în ceea ce privește la, uh, lanțul internațional de aprovizionare. Câteva proiecte de inovare ar putea fi susținute mai mult, ar putea deveni o treaptă pe care să o folosim pe viitor. Dacă am lucrat mai îndeaproape cu părțile interesate pentru a face față acestei provocări de creștere și de interoperabilitate este deosebit de important și sper că o să avem o discuție rodnică cu colegi aici în comisie și împreună cu Comisia Europeană. Trebuie să ne asigurăm că ne păstrăm rolul de lider pe plan uh, uh, global nu doar din punctul de vedere al dezvoltării al cadrului de reglementare, dar și din punctul de vedere al folosirii în uh, practică acestei noi tehnologii. Și sper că acest raport va fi o ocazie de a promova discuții pe acest subiect în Parlamentul European și în alte și în alte foruri și uh, Doresc să mulțumesc și interpreților pentru modul în care au interpretat uh, acest, această prezentare inițială. Mulțumesc, doamna McClarkin. Spune domnul președinte și dau acum cuvântul raportorilor din umbră. Fiecare are la dispoziție câte două minute. Doamna Andrichiana din partea PP este prima. Vă mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc Emily McClarkin pentru un raport foarte bun. Mie mi se pare că acest raport este un bun punct de plecare pentru a explora posibilitățile privind modul în care tehnologia registrelor distribuite, cum este tehnologia blockchain, pot contribui la simplificarea schimburilor comerciale. În acest moment în care um, schimburile comerciale globale sunt amenințate, tehnologia blockchain cred că poate permite uh, facilitarea relațiilor între diferite pieți și între diferiți parteneri comerciali. Însă, uh, Există provocări legate de, securi- de securitatea tuturor acestor tranzacții. Se înregistrează, din păcate, întârzieri um, cauzate de fraudele posibile. Bunurile ar trebui să ajungă acolo unde uh, fuseseră uh, destinate și vânzătorii retail uh, trebuie să garanteze Uh, calitatea vând- vândute. Dacă înlocuim un, um, acest monstru uh, de hârtie prin tehnologie digitală, tra- transparența um, are de câștigat. Consumatorii ar fi mai bine uh, protejați și operatorii economici ar dispune de registre mult mai fiabile și mai ales uh, IMM-urile ar avea de beneficiat în urma introducerea acestei tehnologii în comerțul internațional, economisind uh, timp din punct de vedere al procedurilor birocratice pe care trebuie să le respecte și de pe urma procedurilor famale simplificate de asemenea. În concluzie, tehnologia blockchain nu cred că este o soluție magică, însă poate fi utilă pentru a întări încrederea în lumea mm, globalizată tot mai complicată tot mai complicată. În acest moment rămân câteva semne de întrebare și câteva zone gri pe care trebuie să le înțelegem uh, mai bine. Prin soluții uh, blockchain nu trebuie să subminăm uh, RGPD-ul. Și din acest punct de vedere, cred că trebuie să dăm dovadă de leadership global și să nu suprareglementăm această tehnologie, permițându-i să se dezvolte și mm, folosind potențialul pe care îl are. E și de domnul Gabelic. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, raportoarei pentru acest text echilibrat, pozitiv, în uh, general, care încearcă să mm, explice mai bine tehnologia blockchain și posibilă, posibilă aplicația acestei tehnologii în domeniul comerțului internațional. Sunt de acord că este extrem de important ca Uniunea Europeană să rămână un spațiu inovator și să își uh, să țină pasul cu noile evoluții uh, digitale și în domeniul comerțului. Trebuie să facem acest lucru pentru a ne păstra competitivitatea și pentru a garanta locurile de muncă într-o lume uh, care devină tot mai digitală. Este momentul oportun pentru a transmite un semnal clar Comisiei Europene, statelor membre, de a participa mai mult uh, la punerea în practică a, a posibilităților aduse de tehnologia blockchain. Însă nu trebuie să uităm că această tehnologie nu este soluția tuturor problemelor pe care le avem. Această sferă a comerțul internațional este un uh, domeniu în care tehnologia blockchain poate contribui la restaurarea încrederii. Însă, cred că există câteva puncte în proiectul de raport care ar trebui să fie întărite și mai mult. Din partea Comisiei, mi-aș dori ca această instituție să, să um, investească mai mult în cercetare tocmai pentru a spori competențele și a disemina cunoștințele existente din Uniunea Europeană. Și este important pentru noi, de asemenea, redactarea unor linii directoare despre domeniile care ar putea să beneficieze cel mai mult de această nouă tehnologie. Și pentru a îmbunătăți securitatea tranzacțiilor operatorilor economici care participă la aceste schimburi comerciale. În al treilea rând, pentru mine și pentru grupul meu politic este foarte important să răspundem preocupărilor, îngrijorărilor consumatorilor, opiniei publice care este tot mai bine informată și care dorește uh, să achiziționeze bunuri produse într-un mod uh, durabil. Nu ar trebui ca aceste bunuri să fie produse uh, abuzându-se drepturile omului. Și mă opresc aici pentru că am văzut că doriți să mă opresc. Liberalii au cuvântul. Doamna Hirsch. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, aș dori să mulțumesc în primul rând raportoarei pentru un proiect de raport uh, foarte reușit din punctul meu de vedere, care ne oferă posibilitatea de a avea o foarte bună privire de ansamblu asupra acestui subiect. Deci îți mulțumesc, Emma. Ceea ce este interesant cu această tehnologie este că datele sunt greu uh, manipulate, de fapt nu pot fi uh, manipulate și lanțul de aprovizionare, dacă de bunuri, poate deveni mult mai sigur. În plus, costurile uh, costurile pot fi reduse în, în activitățile de import și de export dacă se folosește această tehnologie. Acest lucru înseamnă mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii care avea de beneficiat de pe urma reducerii acestor costuri, ceea ce ar reprezenta un avantaj pentru ele. Pentru autoritățile vamale, de exemplu, ar, um, ar fi util, ar, acestea ar dispune de uh, uh, informații mult mai uh, sigure, ceea ce se repercut, s-ar repercuta din nou asupra uh, reducerii birocrației la care sunt supuse întreprinderile mici și mijlocii. Însă am avea nevoie de un bun și un sigur cadru de reglementare și în acest context, comisia ar trebui să devină mai concretă. Nu este deloc util ca noi aici să purtăm niște discuții foarte abstracte pe marginea acestei tehnologii, ci trebuie să ajungem la aplicații concrete, astfel încât cât mai repede și cât mai eficace această tehnologie se poate fi folosită. Am avea câteva observații legate de acest raport și o să depunem uh, câteva um, amendamente în acest sens. Am dorit să insistăm mai uh, mult asupra interoperabilității, asupra uh, securității uh, datelor, asupra aspectelor care țin de securitatea juridică, însă de pe acum pot să vă mulțumesc pentru proiectul de, de raport și să vă spun că o să depunem câteva amendamente. Mulțumesc, Klaus Büchner, din partea verzilor. Mulțumesc, aș dori să Uh, mulțumesc raportoarei și nu este o mulțumire cu caracter formal, ci una sinceră. Chiar sunt convins că acest raport este un bun punct de plecare pentru o discuție fundamentală. Cred că multe subiecte și domenii de aplicare sunt uh, menționate deja în acest raport. Pentru mine este deosebit uh, de, deosebit de importantă facilitarea comerțului mai ales pentru statele mai puțin dezvoltate. Există un potențial de a, de a controla corupția și alte activități, uh, activități uh, ilegale, prin intermediul, mai ales prin intermediul tehnologiei registrelor distribuite. Însă, această tehnologie poate duce și la o complicare a relațiilor comerciale. Mă gândesc la câteva procese uh, digitale care s-au dovedit a fi niște eșecuri. Și din acest punct de vedere, cred că trebuie să fim atenți astfel încât tehnologia să fie folosită în, într-un mod adecvat. Acesta este un aspect important pentru mine. Un alt aspect important este protecția datelor cu caracter personal și a sferei private. Doamna McClarkin s-a referit uh, și dumneavoastră la această chestiune. Ce aș dori să spun este că voi depune și eu amendamente în acest sens și aștept cu nerăbdare um, cooperarea viitoare. Mulțumesc, Tiziana Beghin, part, din partea FDD. Mulțumesc, domnule președinte președinte. Dragi colegi, aplicarea tehnologiei blockchain în comerțul internațional este o idee inovantă și Europa ar fi bine să devină pionier în promovarea acestei idei. Tehnologia blockchain uh, se bazează pe registre distribuite, aproape imposibil de identificat și deci, din punct de vedere al securității, această gestionare centralizată a informațiilor uh, este foarte uh, interesantă, mai ales dacă se creează un sistem internațional pentru schimbul de date. M-am ocupat mult de politica vamală și cred că tehnologia blockchain în domeniul comerțului ar putea să facă să crească uh, transparența în uh, procesul uh, vamal, dar poate să crească și securitatea mărfurilor la intrarea pe teritoriu și ne poate ajuta să luptăm împotriva contrafacerii bunurilor în uh, fiecare fază al producției și uh, tranzitului unui bun, folosirea tehnologiei blockchain ar garanta mai multă transparență când vine vorba de proveniența sa și astfel ne s-ar permite să luptăm mai eficient împotriva importurilor ilegale. În ceea ce privește exporturile, tehnologia blockchain ar ajuta pe exportatori simplificând uh, documentele care însoțesc mărfurile, care practic nu ar fi aproape deloc necesare. Deci s-ar reduce costurile de export și s-ar folosi uh, toate oportunitățile comerciale pe care uneori primele nu le cunosc. Deci o felicit pe doamna raportor uh, pentru excelenta rezoluție care, pe care o propune uh, comisiei noastre, pe care o primesc foarte favorabil. Voi participa prin amendamente la îmbunătățirea textului și împreună cu um, partidul meu vom participa la acest subiect atât de important. Mă bucur că comisia începe să analizeze cum poate folosi mai bine de tehnologia blockchain în politica comercială și pregăsește un uh, document strategic. Oportunitățile sunt numeroase, de aceea nu trebuie să pierdem timp. Uh, legislația nu ține pasul de obicei cu inovarea tehnologică, de această dată aș dori să nu fie așa. Mulțumesc! Uh, Acum în Mary Miller pentru GUE. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc uh, și colegii McClarkin și raportorilor din umbră. Tehnologia blockchain este o evoluție foarte interesantă pentru că deschide multe oportunități, dar Există și uh, puncte pe care noi avem o poziție critică și eu consider că și aceste lucruri sunt importante. Cetățenii au dreptul la uitare. Nu știu cum este compatibil cu tehnologia blockchain, pentru că orice tip de informație poate fi stocat prin această nouă tehnologie. Ce se mai întâmplă cu anonimitatea atunci și cu utilizarea pseudonimelor? Dacă identificarea ta e codificată, asta înseamnă că uh, va exista un acces la datele tale personale. Tot ce ai făcut într-un blockchain e înregistrat cu datele tale personale. Iată care e problema. Uh, trebuie să ne asigurăm că tehnologia blockchain e compatibilă cu RGPD. Există încă o lipsă de reglementare pentru tehnologia blockchain, care este una foarte complexă, ceea ce înseamnă că e și greu de controlat. Trebuie să vedem care e natura fundamentală a acestei tehnologii, mai ales când vorbim de uh, aplicațiile instituțiilor publice. Uh, criza bancară a apărut tocmai pentru că nu exista o vedere de ansamblu a, o supravegherie ce se întâmplă acolo și uh, au existat lacune. Noi trebuie să ținem pasul cu tehnologia, da, dar cum ne putem însă asigura că regulamentul merge mână în mână uh, Mm, cu garanțiile pe care trebuie să le acordăm cetățenilor în ce privește datelor uh, personale. Și există și niște aspecte de mediu, pentru că e nevoie de o putere computațională uriașă, uh, servere care ar consuma o energie colosală, ceea ce ar uh, fi ceva similar cu situația Bitcoin. Dar dacă vrem să ne respectăm angajamentele din acordul de la Paris, cum putem să o facem dacă mergem pe scară largă cu această tehnologie? Trebuie să avem grijă ca totul să fie inclus din start în sistem. Acum, Luca De Carli, de la DG3, din partea Comisiei, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia uh, e la fel de interesată ca dumneavoastră de această tehnologie, așa cum și mulți eurodeputați au arătat. Uh, această tehnologie deschide multe oportunități, dar riscă să fie și un glos de argint. Iată de ce DG Connect uh, face un efort pentru a vedea cum se integrează această nouă tehnologie cu celelalte preocupări ale noastre, în special RGPD cum să uh, există mai, există mai multă transparență în lanțul de valori uh, tranzacționate și uh, începe să poate verifica fiabilitatea datelor introduse de utilizatori în blockchain când vorbim de standarde de muncă, eh, trebuie să înțelegem cum informația e certificată și de către cine înainte ca ea să fie inserată în lanțul de informație. Am să rog pe colegul meu de la Digi Connect, domnul Cupman, să ne explice cum funcționează această infrastructură blockchain. Eh, mulțumesc foarte mult, sunt de acord întru totul cu observațiile colegului meu. Noi salutăm acest raport urmează planul de acțiune FinTech adoptat în luna martie și acum uh, încercăm să dezvoltăm o strategie UE pentru blockchain. Ideea de a avea un forum de observare care a fost lansat în februarie anul acesta pe tehnologia în blockchain, acolo unde interacționăm uh, cu actori atât de pe piața publică cât și cea privată. Vorbim de peste 1200 de părți interesate ce participă la acest forum. Uh, munca e împărțită în două grupuri. Uh, ne uităm la uh, cazuri precise, dincolo de partea de, um, de sectorul financiar, financiar, există și uh, un alt grup de utilizatori pe care noi acum îl analizăm. Iar uh, grupul al de la acest forum uh, analizează cadrul de reglementare. Scopul acestor două linii de lucru este să înțelegem unde ne situăm, care e situația actuală în dezvoltarea tehnologiei și să facem un schimb de bune practici între toți actorii implicați. De partea de reglementare, încercăm să oferim mai multă securitate juridică, evaluând cadrul ce va trebui adoptat. Și câteva aspecte au fost deja subliniate aici. Bun înțeles, RGPD, regulamentul de uh, protecția datelor, pe care analizăm foarte atent și dezbatem puncte foarte specifice în grupurile noastre de lucru. Acum elaborăm un raport în ce privește compatibilitatea tehnologiei blockchain cu uh, RGPD și sperăm în câteva săptămâni să avem acest raport. Apoi, un alt aspect se referă la interoperabilitate. Acest aspect se, este analizat și în Organizația Internațională de Standardizare. Uh, lucrăm la nivel internațional pentru a analiza deci, acest concept de interoperabilitate care este fundamental. Președintele, mulțumesc. Emma, concluzii? Mulțumesc raportorilor din umbră pentru comentariile lor. Există provocări pe lângă oportunități, dar tehnologia da e una complexă, dar avem datoria să încercăm să o înțelegem și cum o putem folosi tocmai pentru a înlătura barierele în comerț, pentru a facilita tot, tot ce ține de comerț și um, domeniul vamal să vedem cum putem aduce încredere, nu doar pentru mediul de afaceri, ci și pentru consumatori, pentru a stimula comerțul internațional, pentru a utiliza această tehnologie. Iar Uniunea Europeană trebuie să fie un vârf de lance în acest uh, sector, în dezvoltarea tehnologiei, cât și în implementarea ei. Mulțumesc pentru toate comentariile făcute, am luat notă și v-aș reaminti termenul de depunere a amendamentelor 11 octombrie și aștept cu interes uh, aceste amendamente. Mulțumesc, spune și președintele. Confirm, 11 octombrie, ora 13, nu 12, e termenul de depunere a amendamentelor. Mulțumesc foarte mult. Următorul punct de pe ordinea de zi a fost amânat pentru ședința viitoare, așa că trecem la punctul 9. Vorbim despre repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC în urma retragerii Regatului Unit. Doamna Kitsut, vă rog. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, wir haben eigentlich schon mal über diesen Vă mulțumesc, domnule președinte. De fapt, am discutat odată acest uh, uh raport privind repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii Regatului Unit din Uniune și de modificarea regulamentului numărul, cu numărul 32 din anul 2000 al Consiliului. Este vorba, așa cum am uh, precizat deja în trecut, de un raport extrem de tehnic și în continuare mi se pare un lucru foarte regretabil uh, ce se va întâmpla în martie 2019, chiar dacă nu mai putem uh, influența acest uh, eveniment. Nucleul acestui raport tratează repartizarea acestor contingente tarifare între cele 27 de state membre ale Uniunii Europene și Regatul Unit. Principiul fundamental al acestei metodologii, metodologii își dorește păstrarea nivelul actual al importurilor și, a, își, și o repartizare unitară a acestor contingente tarifare. Din Din punctul meu de vedere, propunerea Comisiei uh, respectă acest uh, obiectiv. Drept urmare, ppu ul nu dorește să modifice această metodă folosită de Comisie și cerem colegilor să respecte propunerea Comisiei, pentru că este vorba, de fapt, de un algoritm cu caracter tehnic care permite repartizarea diferitelor produse. Nu cred că există o miză politică poate o dimensiune matematică mai, mai importantă în legătură cu care noi nu cred că avem competențe. Pentru mine a fost important ca această metodologie să nu fie explicată în considerente. Nu cred că acesta este locul său, pentru că este vorba de miezul acestui uh, raport, deci ar trebui să se regăsească în partea dispozitivă. În al doilea rând, acest regulament a fost, uh, a fost modificat după o procedură complicată, două, o, o directivă sau două directive omnibus uh, de comerț și nu a fost o procedură foarte clară. Drept urmare, am depus câteva amendamente care își doresc să actualizeze din punct de vedere uh, juridic toată această procedură, pentru că nu prea am înțeles de ce uh, în anul 2018 trebuie să facem uh, trimitere la o procedură care a avut uh, loc înaintea uh, adoptării tratatului de la Lisabona. Deci scopul amendamentelor depuse de, de mine este mai puțin politic și mai degrabă juridic și sper că și îmi doresc de fapt să îmbunătățesc calitatea procesului legislativ. Mulțumesc pentru atenție. Îți mulțumesc, Codelive. Raportorii din umbră, de la ieșit, de văd că nu este nimeni. Dorește cineva să, înlo- să înlocuiască pe Alesia? Nu? Atunci mamă Clark că din partea aici, rea cuvântul. E necesar să îi liniștim pe colegii noștri de la OMC că comerțul nu va fi uh, periclitat de procesul Brexit. Uh, și trebuie să avem grijă de regimele tarifare. Din luna iulie, guvernul britanic a uh, asigurat partenerii OMC, uh, permițând accesul la uh, piața sa chiar și după Brexit. Uh, încercăm să duplicăm uh, în no- viitorul cadru um, obligațiile pe care Marea Britanie deja le are în vigoare. Uh, Salutăm uh, munca doamnei raportor pentru a clarifica unele din prevederile propuse de comisie, bunoară metodologia, care este baza acestui document, dar este foarte important ca și comisia să dea dovadă de flexibilitate pentru a uh, merge înainte cu repartizarea acestor contingente tarifare, înainte de faza de implementare. Și de deci ce acest mecanism trebuie utilizat în lipsa unui viitor uh, acord între UE și partenerii OMC? Încurajez Comisia să facă tot ce poate potrivit articolul 28 al GATT 1994 în negocierile pe care le va purta. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Din partea al de Marice e din păcate absentă și atunci îi dau cuvântul lui Klaus Buchner pentru versi, vă rog. Mulțumesc. S-a menționat deja acest lucru. Dosarul e foarte tehnic, iar raportorul urmează linia comisiei. Ca verzi, nu avem o linie diferită. În ce privește Mm, realizarea repartizării contingentelor tarifare după Brexit. Propunerea Comisiei va face ca lucrurile să desfășoare lin, dar știm că mulți parteneri OMC vor avea ceva de spus în acest proces și nu vom și ei nu vor accepta uh, propunerea de repartizare a contingentelor tarifare în calitate de verzi, noi desigur suntem de acord că nu trebuie în această etapă să ținem seama încă de aceste aspecte. Dacă partenerii OMC vor fi nefericiți, ei vor putea contesta această repartizare potrivit procedurilor în vigoare în fața uh, organismului de soluționare a litigilor de la OMC. Majoritatea amendamentelor la acest uh, proiect de a, raport se referă la uh, actele delegate și actele de implementare. Orice schimburi ar mai putea apăra în contingentele tarifare vis-a-vis -vis de partenerii noștri OMC. Dacă dacă acordurile vor diferi de schema noastră de repartizare, raportoarea consideră că DSA și AS în contradicție cu regulamentul 1992 al OMC și al uh, listei de contingente tarifare de atunci. Uh, vorbim despre un text foarte sofisticat, dar e nevoie să știm care e reacția Comisiei pentru a determina dacă există și un pericol politic în spatele acestui conflict. Dar dacă nu este așa, atunci nu este necesar să ne implicăm în acest dosar. Vă mulțumesc! Domnul Scholz are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule raportor. S-ar zice că e un raport tehnic, însă consecințele acestuia merg foarte, foarte departe. Prin urmare, aș aborda tema actelor delegate, adică Parlamentul European trebuie să participe întotdeauna la definirea relațiilor comerciale cu state terțe. Va trebui să continuăm să ne jucăm rolul. Și am ajuns astfel la dimensiunea politică acestei proceduri uh, tehnice, pentru că în acest moment nu putem înțelege foarte precis care vor fi consecințele Brexitului asupra statelor, unor state terțe, dacă retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană nu se va face în urma unui acord uh, negociat și um, ordonat. Drept urmare, este foarte greu să adoptăm de pe acum o poziție față de posibilele consecințe ale Brexitului. Este uh, remarca pe care am uh, aduce-o acestei uh, dezbateri în care discută modificarea acestui regulament 32 din 2000 din partea Consiliului. Carty, the... Domnul McCarthy, din partea Comisiei Agri. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc raportoarei pentru că m-a invitat la această ședință pentru a auzi opiniile din comisia dumneavoastră. Aș spune că la Comisia Agri încă nu am avut un schimb de opinii pe această temă. O vom face probabil săptămâna viitoare la Strasburg așa că vorbesc strict ca raportor pentru aviz din partea comisiei noastre. Este un dosar foarte important și pentru Comisia Agri, deoarece acest sector e, va fi cel mai afectat, deoarece lista uh, contingentelor tarifare în mod copleșitor e uh, alcătuită din produse agricole și alimentare. Mm, acordurile cu partenerii noștri au fost făcute pe baza unor evaluări foarte fine pentru a menține prețul uh, la un nivel similar uh, pe produse web. Metodologia pentru aceste contingente trebuie să recunoască vulnerabilitatea mare a multor produse în competiția globală și faptul că atât comunitățile cât și producătorilor trebuie să poată supraviețui. Recunosc că metodologia propusă de comisie uh, a fost discutată și agreată împreună cu partenerii uh, britanici, potrivit utilizării actuale din partea fiecărui partener aceste, acestor contingente tarifare. Și această metodologie ar trebui inclusă în regulament și nu doar în considerente. Dar acest lucru nu va garanta o uh, distribuire justă în viitor a contingentelor tarifare, întrucât Comisia Uh, și-a rogat puterea de a uh, amenda cifrele ulterior. Brexit uh, vine cu pași repezi și uh, termenii acordului de retragere nu sunt clari. S-ar putea să trebuiască ulterior să modificăm repartizarea acestor contingente tarifare așa cum se arată și în anexă. Comisia Europeană nu ar trebui să dețină puteri discreționare în amendarea contingentelor tarifare fără consimțământul Parlamentului European. Comisia trebuie să aibă puterea doar să adopte acte delegate în acorduri internaționale uh, care au fost perfectate deja și altminte trebuie să facă propuneri legislative potrivit procedurilor în vigoare care se vină la Parlamentul European. În ce privește angajamentul de a nu avea o frontieră dură între Irlanda și Irlanda de Nord, ă, suntem de acord că Irlanda de Nord trebuie să respecte acordul pieței ă, unice și ă, Uniunea Vamală. Uh, pentru că uh, aceste decizii politice vor afecta repartizarea contingentelor tarifare și nu trebuie să se facă fără uh, control parlamentar. Uh, potrivit metodologiei propuse, repartizarea contingentelor tarifare ar aduce niște contingente OMC ce pot fi contestate de uh, state terțe, de parteneri externi. Uh, încă o dată, orice astfel de modificări nu trebuie să treacă fără controlul Parlamentului. orice redistribuire, repet, trebuie să fie aprobată și de Parlament. recunoaștem impactul real pe care o decizie proastă în acest domeniu al redistribuirii contribuțiilor tarifare sau o lipsă de decizie l-ar avea pentru fermieri uh, peste tot în Europa. Mai ales cele care depind din punct de vedere economic de acestea. Mulțumesc. Acum din partea Comisiei, domnul Mihail Nia de la DG Agri. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc, domnule raportor, pentru un text excelent. Cred că e o bună bază de pornire, așa încât să obținem un acord rapid pe acest dosar între toate instituțiile vizate. Cu permisia dumneavoastră, am să revin la calendar la finele intervenției mele. Sunt de acord cu faptul că e un exercițiu extrem de tehnic, o propunere foarte tehnică, dar și politic foarte sensibilă. Și acest lucru se reflectă în faptul că președintele Juncker, în uh, discursul prin starea Uniunii, s-a referit în mod explicit la acest dosar și nevoia de a obține un acord rapid. Când citesc raportul, cred că suntem cu toți de acord cu principiile de bază și obiectivele pe care dorim să le atingem. Modificările produse de doamna raportor e, se referă mai mult la felul în care vrem să ajungem la aceste obiective, pentru că, cum știm, întotdeauna sunt mai multe căi pentru a atinge un anume obiectiv și sper să putem conlucra constructiv împreună cu dumneavoastră dar și cu Comisia Comagri pentru a găsi soluții la punctele deja citate. Din punctul meu de vedere, există trei puncte importante. 1. Metodologia. Când am redactat uh, propunerea, ne-am întrebat cam aceleași întrebări. Trebuie să introducem metodologia într-un articol al regulamentului și atunci să ocupăm cu uh, o dispoziție uh, vizând comisia care trebuie să implementeze metodologia și să uh, intervină cifrele în anexă sau cifrele să figureze realmente în text. Uh, și pentru a oferi uh, securitate juridică maximă, am uh, ales cea de-a doua opțiune. Deci, de acum, cifrele vor figura în anexă ca atare și pentru acest motiv ne-am referit la metodologie doar în considerente și nu în articole. Pentru că anexa este acolo și deci astfel și metodologia face parte din text ca atare. Dacă preferați ca referirea la metodologie și principii pe care le-am folosit pentru a repartiza uh, contingentele într-unul din articole, în loc de costerete, cum spuneam, cred că va trebui să analizăm situația și suntem de acord să obținem un compromis, dar important e ca până la urmă să există o legătură între metodologie și anexă, pentru că până la urmă, din tot ce am văzut eu, nimeni nu vrea să șteargă anexa. Anexele conțin cifrele, deci trebuie să fie o legătură clară uh, Așa că cei care vor citi regulamentul, oamenii care mai târziu vor trebui să lucreze cu textul, să știe exact care le sunt drepturile în viitor în ce privește distribuirea contingentelor tarifare. Un al doilea lucru. Alinierea regulamentului 323, deja citat de uh, câțiva uh, eurodeputați, și apreciez faptul că la 10 ani după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona a venit timpul să aliniem texte legislative care uh, datează dinaintea uh, tratatului de la Lisabona. Știm că alinierea nu e automată și nici tehnică, dar adesea e un exercițiu politic, pentru că Parlamentul și Consiliul nu au aceeași propunere când vine vorba de detalii alinierii și riscul pe care eu îl văd dacă mergem la o aliniere totală a regulamentului 32-2000 e că putem astfel întârzia procesul, ori nu avem acest lux Iată de ce pledoarea mea e pentru a găsi și împreună cu Consiliul un compromis realist pe acest punct, în sensul în care am putea limita alinierea de data aceasta pentru a vedea exact ce e necesar pentru această propunere ca ea să funcționeze în termeni practici și eficace. Și să nu utilizăm această propunere pentru a dezbate Uh, schimbări la un alt uh, text de bază care nu se află pe uh, agenda aici. Și, în fine, în al treilea rând, puterea pe care Comisia o cere pentru a putea modifica anexa conținând cifrele. Apreciez opiniile dumneavoastră și obiectivul de a circumscrie această putere a uh, Comisiei de a exercita un control parlamentar și uh, Comisia este de acord cu dumneavoastră. Deci sunt sigur că și legislatorii vor găsi un acord relativ ușor pe acest punct. Dar v-aș atrage atenția asupra unui lucru. Deși toată lumea de acord că dacă e să avem uh, acorduri cu partenerii noștri OMC la Geneva, potrivit articolului 32, atunci sigur că toate instituțiile vor fi implicate, Consiliul, Consiliul Parlamentului și așa mai departe, atunci Comisia, de-abia după aceea, Comisia va utiliza puterea de a modifica anexa. Însă, apare o problemă atunci când vorbim de litera B a acestui mandat, a acestor puteri conferite comisiei, acolo unde se solicită alte tipuri de informații și aș încerca să vă explic odată în plus ce e în spatele acestui, uh, acestui mandat. Comisia nu uh, dorește să devieze de la metodologia comună pe care am dezvoltat împreună cu Marea Britanie. Asigur Parlamentul că nu aceasta este intenția. Și dacă putem insera această idee în mod corespunzător în textul juridic, o vom face. Comisia e dispusă să găsească o astfel de soluție de redactare. Totuși, de la negocierile de la Geneva, de la OMC, adesea ne putem găsi într-o situație în care un stat terț ne oferă informații obiective, corecte, Uh, de care trebuie să ținem seamă și noi, dar nu putem obține un acord cu, această, uh, cu acest atent. Astfel de informații factuale ar trebui să ne permită nouă să adaptăm anexa așa încât să limităm riscurile uh, unui litigiu în fața autorității de la Geneva. Și cred că în interesul nostru comun, iată singurul obiectiv pentru care uh, Comisia a inserat uh, acest uh, punct la articolul 3. V-aș ruga să păstrăm principiul și să avem și flexibilitatea suficientă pentru a ține seama de informații uh, factuale, așa încât să evităm eventuale litigii. Și în ce privește calendarul, uh, știm că totul e foarte urgent și v-aș ruga insistent să încercăm ca împreună cu Consiliul să găsim posibilitatea de a, de a adopta acest regulament înainte de sfârșitul anului. Știu că mai este puțin timp la începutul anului viitor, dar Comisia are nevoie de acest text pentru a uh, lansa actele de implementare, pentru ca totul să devină realitate, să putem și pune în practică totul Uh, iată de ce este foarte important pentru noi ca până la sfârșitul anului să putem adopta acest regulament. Mulțumesc! So, es stimmt natürlich, dass es jetzt uh, zum Teil technisch este adevărat că este o chestiune tehnică, însă tot ceea ce ține de acte delegate și acte de punere în, de punere în aplicare are un caracter profund politic. Înțelegem acest lucru și tocmai de aceea trebuie să fim foarte atenți. Și dacă nu s-ar uh, preciza faptul că există nesiguranțe, dacă nu vom ști în momentul votului în ce formă sau care sunt modalitățile de retragere a Regatului uh, Unit din Uniunea Europeană, atunci putem să mai adăugăm ceva, pentru că nu avem un termen limită stabilit până acum și, de altfel, sunt dispusă să colaborez strâns cu comisia și îmi permit și o observație. Am o experiență de 30 de ani de, de, de colaborare cu comisia Deseori comisia își dorește un cec în alb pentru a își putea desfășura în uh, libertate acțiunile, însă după tratatul de la Lisabona, Parlamentul are dreptul de a se pronunța pe toate punctele uh, legate de schimburi comerciale, deci și în legătură cu acest punct. Mulțumesc, mulțumesc pentru colaborarea uh, cu toți colegii și sper că vom reuși să încheiem cât mai repede acest dosar. Domnul președinte, vă mulțumesc și eu insist asupra faptului că după anul 2009 situația s-a schimbat. În ciuda acestei situații marcate de presiune din punct de vedere al calendarului, nu sunt nici eu dispus să sacrific drepturi democratice pe care le-am câștigat. Deci este foarte clar că uh, trebuie să fie respectată mm, competența de codecizie pe care o are Parlamentul European. Mulțumesc. În termenul de depunere a amendamentelor, 5 octombrie, ora 12. So, then we have uh, a joint debate. Acum avem o dezbatere comună pentru punctele 10, 11 și 12. E vorba despre partenerii, acordul de parteneriat economic UE-Japonia. Prima parte a acestei dezbateri comune uh, se referă la raportul delegației noastre de pe 18-20 septembrie la Tokyo. Am fost în misiune uh, pentru a studia mai multe elemente ale acordului comercial Convenția OMC și ramificațiile sale, punerea în aplicare a acordului, promovarea punerii în aplicare a acestuia, fluxurile de date, standardele consumat pentru consumatori. Am avut uh, discuții foarte interesante cu mulți actori interesați în Japonia, cu miniștri, ministrul pentru economie, comerț și industrie, ministrul pentru afaceri externe, ministrul muncii, ministrul pentru terenul, infrastructură, transport și turism, secretarul de stat pentru agricultura, uh, păduri și pescuit și um, uh, consilierul special al primului ministru EBI. Ne-am întâlnit cu reprezentanții al Parlamentului Japoniei și cu mulți alți actori, inclusiv cu reprezentanții industriei, a indicatelor, ai sindicatelor și a societății civile. Deci, cred că avem o imagine completă acum în legătură cu aplicarea acestui acord și cu situația din Japonia și atitudinea față de acest acord și am Astfel am participat uh, cu informații legate cu procesul de ratificare și de punere în aplicare. Deci, cred că contribuția noastră a fost pozitivă și procesul de ratificare nu va fi uh, nu va suferi consecințe negative. Dau cuvântul acum uh, colegului nostru care a fost în delegație și care este raportor pentru cele două texte pe care le discutăm astăzi. Pedro. Pedro Silva Pereira. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Delegația INTA în Japonia a fost una foarte utilă și aș dori să subliniez trei aspecte. pe lângă întâlnirea cu deputați, cu asociații ale uh, mediului de afaceri, organizații ale consumatorilor și ONG-uri, am avut reuniuni politice la nivel înalt cu miniștrii și acest lucru arată importanța acordată de Japonia la acest acord de parteneriat economic. Am transmis mesajele noastre în legătură cu importanța angajamentelor pentru dezvoltarea durabilă, inclusiv obiectivele de dezvoltare durabilă, uh, schimbările climatice, lupta împotriva schimbărilor climatice, lupta împotriva tăierii ilegale a pădurilor și aplicarea convențiilor OMC. Am luat notă de mesajul Japoniei în favoarea unei intrări în vigoare cât mai rapide a acestui acord și au spus că nu există nimeni în societatea civilă care să se opună clar acordului. Consiliul Special al primului ministru Abin a, spus, a anunțat delegația noastră că guvernul japonez va crea uh, un cadru interministerial pentru punerea în aplicare a angajamentelor legate de dezvoltarea durabilă și a ramificațiilor celor două um, convenții OMC. Am cerut să se facă um, pași concreți pe calea ratificării acestora și acesta este un pas înainte concret și trebuie să ne bucurăm de asta, pentru că este o evoluție pozitivă în legătură cu proiectul de rezoluție și proiectul de recomandare. Conform calendarului pe care vi l-am transmis, uh, proiectul de rezoluție și de recomandare în legătură cu parteneriatul uh, economic UE-Japonia sunt disponibile. Uh, cred că Parlamentul European trebuie să fie de acord cu ratificarea acestui acord cu Japonia din trei motive fundamentale. Primul este faptul că acest acord cu Japonia este de importanță strategică majoră. Este un parteneriat economic și politic, un actor economic major, un aliat al nostru, este un, sign, un semn clar împotriva um, agendei protecționiste a președintelui Trump uh, și promovează un climat comercial deschis și promovează valorile și standardele Uniunii Europene în zona Asia-Pacific. În al doilea rând, acest acord este foarte important și din punct de vedere economic și are mult potențial de creștere economică și de creare de locuri de muncă în Europa. Este uh, cel mai mare acord uh, comercial uh, Uh, bilateral uh, realizat de Uniunea Europeană și uh, o trei, este, este vizat un treime din, din PIB-ul mondial și din comerțul mondial. Este un acord echilibrat, ne apără interesele pe piața japoneză în mod echilibrat și ne apără sectoarele sensibile cele mai sensibile dintre acestea au fost uh, agricultura, producția de autoturisme, sectorul uh, uh, căilor ferate de asemenea. Acest acord aparține noi generații de acorduri comerciale, ține cont de preocupările legate de dezvoltarea durabilă. Din acest punct de vedere și în comparație cu acordul cu Canada, cred că putem spune că acest acord este cu siguranță de nivel CETA+. Se face referire la obiectivele de dezvoltare durabilă. Se face referire la acordul de la Paris privind schimbările climatice și la alte acorduri de mediu multilaterale are o nouă prevedere privind diversitatea uh, biologică, are un nou capitol privind uh, guvernanța cooperatistă și responsabilitatea um, socială a întreprinderilor. Există un uh, comitet pentru comerț și dezvoltare durabilă care are sarcina de a interacționa cu societatea civilă protejează standardele UE și cele internaționale în multe sectoare și acest lucru este de asemenea important din punctul de vedere al protecției mediului. În plus, acest acord respectă angajamentul promovării unei agriculturi durabile cu noi mecanisme de cooperare, inclusiv pentru dezvoltarea rurală, pentru siguranța alimentară și pentru lupta împotriva um, pescuitului ilegal și împotriva tăierii ilegale a pădurilor. 205 indicații geografice sunt protejate conform acordului. În acordul cu Canada am reușit să protejăm doar 143 de astfel de uh, um, apilații de origine protejată, indicații uh, geografice și, după cum știți, nu se face referire la protecția investițiilor care urmează uh, un parcurs paralel, deci nu discutăm aici uh, despre sistemul dis- de rezolvării disputelor între, între state și investitori. În fine, un alt element important este faptul că există o clauză de revizuire a punerii în aplicare a capitolului privind dezvoltarea durabilă, așa cum uh, este și cazul acordului cu Canada, care oferă oportunitate de a îmbunătăți mecanismele de punere în aplicare ale acestui capitol și cred că trebuie să folosim această oportunitate cât de repede posibil. În fine, domnule președinte, se face refer- în legătură cu convențiile OMC, doresc să spun că în acord există angajamente clare în legătură cu ratificarea convențiilor OMC și, așa cum am spus, trebuie să ne bucurăm de faptul că, în sfârșit, Japonia avansează pe această cale și un pas clar înainte este crearea acestui cadru interministerial despre care v-am vorbit. Iată care sunt motivele Um, care sprijină adoptarea acestui um, acord. Vă ascult acum cu interes observațiile și vă aștept amendamentele. Mulțumesc! Acum cuvântul raportorului din umbră, mai întâi Dani Caspari de la PPE. Ja, so, uh, ich bin ja nicht der Schattenbericht. Da, nu sunt raportor din umbră, însă am totuși câteva observații. Cred că este bine cu toții suntem de acord în legătură cu modul extraordinar în care acest acord cu Japonia a fost negociat de Comisia. Cred că suntem într-o poziție mai bună um, în comparație cu acordul CETA și sunt de acord cu părerea raportorului că ar fi vorba de un acord um, CETA+. Plus. Însă, eu am probleme vis-a-vis -vis de modul în care tratăm cu Japonia. Am impresia că unii colegi uh, nu nu înțeleg faptul că Japonia are o tradiție democratică mai lungă decât anumite state din Uniunea Europeană și nu prea pot să înțeleg de ce unii dintre colegii noștri încearcă să-și impună agenda uh, personală, se ascund în spatele Parlamentului European și uh, se prefac sau uh, se comportă ca și cum ar trebui să dăm lecții când vine vorba de democrație Japoniei. Mi se pare o chestiune incredibilă să insistăm asupra agendei privind dezvoltarea durabilă, ca și cum lecția ar fi trebuit să este în situația de a primi lecții din partea noastră. De asemenea, subiectul convențiilor Organizației Internaționale a Muncii pe care ar trebui să le uh, adopte, să le accepte Japonia. În Japonia există o tradiție lungă din acest punct de vedere și cu toate acestea purtăm un dialog cu Japonia ca și cum ar fi o republică bananieră. Deci cred că ar trebui să ne ajustăm tonul din uh, acest punct de vedere și, sincer, mă rușinez uh, față de argumentele pe care le folosesc unii din colegii noștri față de uh, Uh, față de Japonia. Și uh, cred că Există metode din partea Organizației Internaționale a Muncii vis-a-vis -vis de modul în care convinge anumite state să accepte convențiile acestei organizații sau nu. Și am ajuns, am ajuns și la subiectul uh, mecanismului de soluționare a litigiilor dintre investitori privați și state. Unii spuneau că este vorba de uh, dacă, dacă sunt parteneria, uh, parteneri uh, uh, democratici, atunci nu am avea nevoie de asemenea mecanisme și cred că este o chestiune valabilă și în legătură cu subiectul dezvoltării durabile și cu subiectul convențiilor Organizației Internaționale a Muncii. Mulțumesc, ECR, Emma. Dragi colegi, iau cuvântul numele raportului din, din umbra ECR, Kamal. Um, ECR se bucură de acest raport, care este un text echilibrat și care subliniază principalele realizări aduse de acest acord uh, și um, vorbește despre um, contextul economic și strategic al acestui acord. Acum când sistemul multilateral comercial uh, se află într-o fază dificilă, UE și Japonia promovează comerțul liber și este un pas înainte important în agenda comercială a UE în zona Asia-Pacific. Suntem de acord cu majoritatea recomandărilor raportorilor, dar considerăm că încă se poate îmbunătăți acest raport și sperăm că amendamentele noastre vor contribui la îmbunătățirea lui. Este important să subliniem avantajele aduse de acest raport uh, consumatorilor și firmelor prin eliminarea taxelor vamale și alinierea standardele internaționale la uh, diverse um, produse, inclusiv medicamente și dispozitive medicale. Uh, firmele pot uh, să beneficieze, mai ales cele mici, de un capitol specific și se va crea un site web pentru IMM-uri uh, pentru a disemina informațiile și ne bucurăm de acest lucru. Suntem de acord și în legătură cu ce spune raportorul în legătură cu comerțul comerțul și dezvoltarea durabilă. Acest acord vorbește despre implicarea societății civile în monitorizarea acestui uh, uh, capitol și grupul nostru sprijină acest lucru și este important să subliniem și faptul că Comisia s-a angajat să îmbunătățească aceste capitole. În general, este o bază bună pentru discuții și vom colabora cu raportorul și raportorul din umbră în acest dosar. Și acum aș dori să fac observație personală în legătură cu ceea ce a spus colegul Daniel Caspari. Dacă avem, dacă aveți uh, puncte de vedere profecționiste, nu trebuie să fabricăm iluzia că există eșecuri pentru că, la, la partenerii noștri, pentru că nu așa se negociază de bună credință. Mulțumesc, Nadia Hirsch, acum de la ALDE. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. Grupul politic al liberalilor susține, desigur, acordul pentru un parteneriat economic cu Japonia. Îl salutăm și uh, ca un semnal actual pe care îl transmitem în, în zilele noastre de susținere a comerțului liber. Pe de altă parte, este un uh, acord cu importanță strategică atât pentru consumatori cât și pentru întreprinderi care urmează să se bucure de avantaje uh, economice pe termen mediu și lung în urma renunțării la tarifele vamale. Trebuie să recunosc că am fost uh, pozitiv impresionată de discuțiile pe care le-am purtat în uh, Tokyo. Am văzut uh, cum este primit acest acord economic și în Japonia, într-un mod pozitiv și cu critici constructive, dar într-un mod pozitiv, după cum spuneam. s-a atras atenția cât de important este subiectul uh, fluxului de date, un subiect care va deveni și mai important, de exemplu, în domeniul um, construcțiilor, uh, uh, producerii de autoturisme și a fost uh, frumos să vedem de asemenea că regulamentul general pentru protecția datelor, care uneori este privit cu o critici în Europa, s-a bucurat de o bună uh, primire în Japonia, poate și în contextul relațiilor dificile din acest punct de vedere care există acolo cu China. Drept urmare, eu sunt convinsă că suntem pe un drum bun și grupul meu politic, după cum a spus, sprijină acest acord în legătură cu raport și proiectul de, de rezoluție. Acesta conține foarte multe puncte bune, însă avem o problemă cu punctul 11, sancțiunile. Nu considerăm că este calea cea mai potrivită, însă o să depunem amendamente în acest sens. Și oricum, vă mulțumesc din inimă. Mulțumesc, Klaus Büchner, în numele verzilor. Vă mulțumesc. Aș dori mai întâi să mulțumesc raportorului prin uh, proiectele sale de recomandări, dar considerăm că ele trebuie completate cu elementele problematice din acord care nu pot fi ascunse. În primul rând, este adevărat că acest acord este un semnal important în contextul actual în care protecționismul este în, în creștere, dar considerăm că Uniunea Europeană în această dată a pierdut oportunitatea de a încep, începe să schimbe modelul. Este clar că status quo-ul în uh, politica comercială nu mai este viabilă. Cetățenii nu mai sprijină această politică și cer mai multă coerență cu obiectivele legate de dezvoltarea durabilă, standardele sociale și de mediu. Aș dori să menționez doar trei aspecte majore. Mai întâi, capitolul privind serviciile. Cum putem afirma că acest acord de liber schimb uh, protejează dreptul de a reglementa. Vom depune amendamente în acest sens. Același lucru este adevărat și când vine vorba de cherestea. Cum putem spune că prevederea capitolului uh, respectiv uh, sunt uh, suficiente pentru a preveni tăierea ilegală a pădurilor. În fine, mecanismul de punere în aplicare Uh, al capitolului privind comerțul și dezvoltarea durabilă protejează doar status quo-ul. Cetățenii și societatea civilă cer o abordare bazată pe sancțiuni. Japonia a fost deja de acord uh, cu așa ceva în uh, alt acord comercial al său. Vedem că uh, Uh, și uh, acordul CETA va eșua pentru că lipsește tocmai acest element. Comisia trebuie să negocieze din nou acest capitol. Ar trebui să ne gândim la suspendarea ratificării până când se vor obține rezultate concrete în acest capitol. Dacă nu, impresia pe care o dăm este că Uniunea Europeană nu dorește să-și schimbe politica comercială și doar o observație adresată domnului Caspari în germană. Eh, in Japan, Am lucrat timp de un an și jumătate în Japonia și cunosc foarte bine situația de acolo. Dreptul muncii trece printr-un proces de transformare și eh, în această situație este uh, foarte important să facem trimitere la normele generale. După cum am spus, acest lucru nu fusese necesar în urmă cu câțiva ani, însă în această situație cred că trebuie să precizăm modul în care ne închipuim noi că ar trebui să arate relațiile comerciale. Și este un lucru important pentru mine. Vă mulțumesc. Mulțumesc. că numele GUE are cuvântul Helmut Scholz. I would just pick up the remarks from Mulțumesc, domnule președinte. Voi reacționa la ceea ce a spus domnul Buchner, domnului Caspari, în germană. Noi nu am participat la această delegație, nu am avut șansa să participăm la această delegație pentru că colegul nostru de Hunt nu ne-a permis acest lucru, însă cred că și noi am înțeles în urma schimburilor pe care le-am uh, avut cu partenerii de acolo, cu reprezentanții organizațiilor civile, cu colegii noștri de acolo, care este situația din Japonia. Deci, trebuie să înțelegem că și în Japonia există o, o opoziție și uh, și în uh, Japonia s-a format într-un mod demo- democratic o opinie vis-a-vis -vis de acest uh, acord economic și comercial cu Uniunea Europeană. Deci avem și noi dreptul să ne exprimăm poziția vis-a-vis -vis de acest acord și celelalte observații se referă la punctele care, din punctul nostru de vedere, nu sunt uh, suficient de bine negociate. În primul rând, liberalizarea sectorului financiar. Domeniul de aplicare al acestei liberalizări este foarte cuprinzător, ceea ce a dus în trecut la o criză financiară și insist asupra acestui punct la 10 ani de la criza Lehman Brothers. Fără o bună reglementare, um, sectorul financiar poate să fie destabilizat uh, foarte ușor și mie mi se pare că am devenit captivi um, sectorului financiar din acest punct de vedere. În al doilea rând, uh, tratatul de la Paris uh, se regăsește în acest acord, însă alte probleme legate de mediu nu sunt abordate. Și chiar dacă este să ne gândim la acordul climatic de la Paris, eu cred că trebuie să ne restructurăm abordarea noastră generală a relațiilor comerciale din punctul de vedere al uh, transportului bunurilor. Acesta se uh, regăsește în modul în care se formează prețurile bunurilor care sunt transportate de la A la B. Și alt punct relevant în capitolul de mediu. Contactele pe care le avem cu prietenii noștri din Japonia ne-au ne spun că acest acord va avea un, un impact negativ uh, asupra eforturilor de a pune uh, capăt activităților ilegale de uh, tăiere a pădurilor și uh, comerțul cu cherestea obținută în mod ilegal uh, trebuie să rămână o preocupare importantă pentru noi. Uh, în ceea ce privește activitățile de uh, pescuit, uh, vânarea balenelor ar trebui să se oprească uh, imediat. Și apoi, nici în legătură cu tonul roșu, nu am ajuns la un acord, la un punct comun cu Japonia. Deci Parlamentul ar trebui să transmită un mesaj mai clar. În plus, Japonia nu a ratificat convențiile cheie ale Organizației Mondiale ale Muncii, așa cum a spus și domnul Büchner. Și în fine, noi încercăm să introducem în acest raport, și este propunerea pe care o facem și raportorului, și anume să ne exprimăm uh, preocupările pe care le avem vis-a-vis -vis de relațiile comerciale, uh, fluxul de date și așa mai departe. Tiziana Beghin din partea FDD. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, aș dori și eu să mulțumesc uh, raportorului pentru munca pe care a depus-o până acum. Unii punti sunt Um, unele puncte au fost greu de acceptat, dar având în vedere că uh, trebuie să acceptăm acest acord sau să respingem în bloc, cred că în general putem totuși să sprijinim acest acord. Uh, Uh, Italia are un surplus comercial mare cu Japonia, exportăm mult mai mult decât importăm din Japonia și același lucru este valabil pentru multe țări europene. Deci sunt convinsă că acest acord va fi avantajos nu doar pentru întreprinderile italiane, ci și pentru toate cele din Europa și pentru cetățeni. Uh, ni s-au deschis piețele, ni s-au deschis piețele publice din Japonia. Am cerut și am obținut din partea Japoniei uh, Uh, taxele asupra produselor agricole și vinurilor uh, europene pe care acum le putem exporta fără probleme în această țară. Dar, având în vedere că trebuie să facem o evaluare completă, nu putem să modificăm doar aspecte care nu ne conving. Dar doresc să spun că sunt ferm împotriva abordării listei negative când vine vorba de capitolul privind serviciile, împotriva unor acorduri, uh, articole din raportul financiar și protestez împotriva faptului că Japonia nu a ratificat toate convențiile privind drepturile lucrătorilor acordurilor, dar mă bucur că acordul nu are o clauză ISDS uh, prin care întreprinderile pot să dea în uh, judecată statele. Comisia nu cred că trebuie să uh, include astfel de mecanisme în viitor. Noi niciodată nu vom dori așa ceva în tratate cu țări dezvoltate. Japonia este una dintre țările cele mai dezvoltate din lume. Cetățenii au putere de cumpărare mare și doresc să cumpere produse de calitate italiene și europene. Deci, prin acest acord ne vom ajuta întreprinderile și cetățenii. Mulțumesc! Grazie. And for the... Mulțumesc! Doamna Șamai, numele ENL. Oui, encore une fois, je ne vais pas partager ce bel enthousiasme. Nu pot să părtășesc acest entuziasm. Toată lumea pare să fie de acord că vom avea o CETA Plus, dar pachetul n-a fost negociat de Uniunea Europeană și domnul Juncker. 40% din schimburile mondiale într-o zonă cu 6 milioane de consumatori. Asta ne transformă abia în cel de-al treilea partener economic al Japoniei și noi continuăm să credem că acest tratat trebuie ratificat de fiecare Parlament Național, dar nu suntem toți de acord. Modalitățile de arbitraj tot nu sunt definite, un lucru periculos. Sigur că uh, s-au ridicat multe semne de întrebare, vorbiți de uh, de exemplu, um, denumirile protejate, multe sunt sub semnul întrebării, apoi pescuitul balenelor, um, automobilele electrice, care progresează foarte mult la noi, dar uh, astfel japonezii ne vor inunda piețele cu vehiculele lor electrice. Nu mai vorbesc de carne de porc, de vită. Nu sunt sigură că toate acestea uh, corespund cu uh, obiceiurile alimentare ale japonezilor. Eu sunt foarte afectată de uh, problematica um, pescuitului de ton roșu și de balene Mm, asta se întâmplă chiar în Mediterana, ecosistemul nostru și sistemul nostru de pescuit uh, este uh, hipercontrolat, însă pescarii de japonezi de ton roșu uh, nu au nicio grijă. Implantează în Franța uzine care sunt în concurență directă cu producătorii noștri și cred că ce se poate spune în linii mari, acest acord va avea consecințe teribile impactează în mod periculos uh, ocuparea, industria noastră vis-a-vis de CETA uh, nu am rezolvat nici problema sănătății consumatorilor. Eu cred că Europa trebuie să protejeze, trebuie să fie un scut când se vorbește aici de protecționism. Toată lumea se enervează, dar eu cred că trebuie să combatem liberul schimb. Globalizarea nu e un lucru bun pentru țările noastre. Și UE ar trebui să protejeze întâi de toate națiunile europene și apoi să se preocupe de multinaționale și de afacerile la nivel internațional. Aș reveni asupra unei informații care mi-a parvenit asta noapte. Domnul Trump, uh, contra căruia vă luptați și vă lăudați că vă bateți, a stabilit noi relații cu Japonia. Odată ce noi uh, nu ne mai protejăm vis-a-vis -vis de Japonia, mă întreb cui se vor mai adresa japonezii după Statele Unite. Deci, pe scurt, noi condamnăm totul atât pe fond cât și pe formă și pare rău să zic. Ce se întâmplă cu reversibilitatea unor astfel de tratate? La un moment dat, domnule Caspari, va trebui nu să învățăm japonezii ce e democrația, ci să învățăm Comisia și pe domnul Juncker care sunt regulile democrației. Domnule președinte, aceasta a fost intervențiile raportorilor din umbră și dau acum ocazia um, colegilor, restului colegilor din uh, comisie să intervină. Uh, mulți doresc să ia cuvântul, dar uh, au la dispoziție doar un minut și jumătate. Mulțumesc. Aș dori să-mi dați trei minute pentru că îl reprezint pe raportorul din umbră al PP-ului. Mulțumesc raportorului pentru, uh, raportorului pentru proiectul de raport și recomandări. Nu am foarte multe observații, deci ați făcut o treabă excelentă, domnule raportor. Sunt de acord cu ideile principale ale proiectului de raport, însă aș dori să mă refer la câteva puncte. În primul rând, cred că ar trebui să insistăm asupra faptului că acest acord va îmbunătăți productivitatea, va accelera PIB-ul și va fi util pentru crearea de locuri de muncă în Uniunea Europeană. Japonia este o piață de export de mare valoare pentru agricultorii europeni, deci exporturile din domeniul agri- agroalimentar um, vor avea de beneficiat. Pe de altă parte, Uniunea Europeană va putea oferi mai multe servicii pe, pia- o piață, pe piața profitabilă a Japoniei și vom depune, voi depune amendamente în acest sens. Întotdeauna m-am pronunțat pentru acordul pentru un parteneriat economic între Uniunea Europeană și Japonia, care va crea oportunități între de investiții între Uniunea Europeană și Japonia. Acum, cred că Parlamentul European ar trebui să-și dea cât mai repede pos- posibil consimțământul pentru acest acord, astfel încât să ne putem concentra pe punerea în aplicare a acestui acord. Vă mulțumesc! Și acum, dacă îmi permiteți câteva observații din partea mea, pentru că am participat și eu la această vizită din Japonia, o delegație pozitivă, am văzut cât de entuziaști uh, sunt uh, partenerii noștri de acolo. Ne-am întâlnit cu reprezentanți din partea sindicatelor, din partea guvernelor, din partea societății civile și toată lumea a avut o atitudine foarte pozitivă. Chiar și societatea civilă din Japonia înțelege care uh, vor fi beneficiile aduse de acest acord întregii țări și societății civile. Și cred că există câteva exemple concrete care ne demonstrează că Japonia încearcă să lucrează la ratificarea convențiilor Organizației Internaționale a Muncii. În acest an a avut uh, loc o primă uh, reuniune care a discutat diviziunea muncii în Japonia din ultimii 70 de ani, un semn clar că lucrurile sunt în uh, transformare în Japonia, poate nu în, rit- în ritmul pe care ni l-am dorim, dar lucrurile merg înainte și cred că ar trebui să tratăm cu toată seriozitatea dorința Japoniei de a progresa din acest punct de vedere și ar trebui să renunțăm la amenințări, pentru că dacă amenințăm uh, în rezoluția noastră să sancționăm un, part, un partener, nu cred că acest lucru va fi util. Când a fost în uh, Japonia am, ne-am confirmat intenția de a avea un vot în noiembrie în Comisia INTA și în decembrie să ajungem cu votul și în plenară. Ce aș dori să mai spun este că voi depune câteva amend- amendamente la punctele 10 și 11. Mulțumesc, Carolina. Mulțumesc Cred că acest acord poate fi, uh, uh, comerțul poate, poate susține dezvoltarea. Și aș dori să aduc aminte colegilor că și în alte dosare PPE-ul și-a dat acordul pentru dezvoltarea durabilă. Știu că acum se apropie campania electorală, însă ce îmi doresc este ca în momentul în care există uh, critici întemeiate să Uh, spunem că aceste critici um, nu își găsesc locul acum pentru că este vorba de o țară dezvoltată. Situația este puțin dificilă în legătură cu acest acord, pentru că eu am impresia că Japonia nu este atât de ambițioasă când vine vorba de drepturile lucrătorilor și de standardele de mediu. Drept urmare, aceste mecanisme uh, um, obligatorii în capitolul de dezvoltare sunt utile. Și, aș, și ce aș dori să mai spun în legătură cu folosirea acestei uh, clauzei de, de revizuire. Nici din acest punct de vedere, Japonia nu cred că dă dovadă de un grad prea mare de ambiție. A rezultat acest lucru foarte clar în urma discuțiilor pe care le-am purtat. Eu cred că avem nevoie de uh, Uh, drepturi uh, ale lucrătorilor mai uh, puternice și de posibilitatea de a reacționa dacă acestea nu sunt respectate. Societatea civilă, de asemenea, este importantă, însă ea nu a ajuns la o maturitate în Japonia și nu m-aș baza pe lucrurile să, că, pe faptul că lucrurile se vor desfășura de la sine uh, în mod uh, bun. Apoi, principiul uh, precauționar nu este unul uh, prezent nu este profund rădăcinat în, ja- în Japonia. Deci ar trebui să avem posibilitatea de a discuta toate aceste chestiuni cu Japonia. Domnul Seinfeld, vă mulțumesc. În primul rând, doresc să mă exprim sprijinul vis-a-vis de domnul Caspari și a afirmațiilor sale. Sunt de acord cu părerile uh, dumnealui. Și sunt neplăcut uh, impresionat să îi aud pe cei care uh, critică Japonia. Nu există vreun document uh, perfect, putem să ne exprimăm criticile vis-a-vis -vis de orice, însă nu sunt, uh, sunt prof, uh, profund uh, impresionat în mod negativ de cei care cer să nu ratificăm acest acord, să-l suspendăm. Mie mi se pare că este un acord foarte bun. Am putea spune că este cel mai bun acord comercial încheiat până acum, în comparație cu toate acordurile comerciale ratificate în trecut de Uniunea Europeană. Acest lucru pe de-o parte. Pe de altă parte, când uh, vine vorba de partenerii noștri, când vine vorba de Japonia, consider că Japonia este un partener uh, extrem de important care se bucură de o, o politică, de, de o tradiție politică democratică lungă, deci nu știu, aceste observații făcute până acum uh, au un caracter uh, politic, un caracter uh, Uh, teoretic, uh, însă nu au nimic de a, de a face cu realitatea în ceea ce privește dreptul muncii. Am discutat cu sindicaliști din Japonia, i-am întrebat care este părerea lor vis-a-vis -vis de relațiile contractuale din Japonia existentă și părerea lor a fost una foarte pozitivă. Deci, sindicaliștii din, uh, din Japonia nu văd să existe vreo problemă acolo, acolo, nu înțeleg de ce o găsim noi aici în Europa. Mulțumesc, domnule președinte. Mă deranjează argumentele unor colegi, pentru că, pe de-o parte, criticăm activismul Comisiei în ce privește liberul schimb și când, pe de altă parte, vorbim că ar fi complicele Donald Trump și al protecționismului singura dilema unora e cum să critique. Sigur, fiecare parlamentar are dreptul să își exprime o opinie, deci nu o să ni se reproșeze poziția critică. Totuși, uh, ce mă miră e că se vorbește într-una de un CETA+. Plus am primit primele uh, studii din partea unor ONG-uri în ce privește efectele CETA și nu e de natură să ne liniștească. Acum, în ce privește acordul cu Japonia, există multe argumente de ordin geopolitic. Ni se explică cum e Japonia, ce parteneri, ce țară democratică, sigur, dar sunt prea puține argumente economice, iar studiul de impact al Comisiei din iunie 2010 e foarte interesant. Uh, se explică acolo că la orizontul 2030 putem spera pentru Europa un 0,14% creștere PIB. Dacă ne uităm la detalii, această creștere e foarte dezechilibrată sectorial. Pentru japonezi tot va exploda, sectorul automobilor și așa mai departe, însă noi vom avea de pierdut. Marele câștigător al acestui acord cu Japonia sunt serviciile financiare, ceea ce e neliniștitor pentru toți cei care țin la reglementarea financiară. Deci dacă ne uităm cu atenție, Organizația Internațională a Muncii, lipsa uh, acordului pe dezvoltarea durabilă, lipsa controlului piețelor achizițiilor publice, e clar să avem îndoieli, e clar să avem critici și eu mi le asum pe ale mele. Mulțumesc! Merci, Maria Arena. Doamna Maria Arena. Vous allez être O să vă mirați. Dar eu cred că japonezii sunt chiar excepționali. De ce? Sunt mai tari decât noi când citim acordul și în special capitolul servicii, așa zisă listă negativă a liberalizării serviciilor japonezii au fost mult mai prevenitori decât europenii. Ei au protejat anumite liberalizări cu care europenii par să fie de acord. Japonezii, e adevărat, sunt o democrație. Și poate o democrație chiar mai avansată decât cea europeană, deoarece atunci când se ia o poziție la nivel de guvern și parlament, acolo lucrurile se respectă, ceea ce nu e neapărat cazul la nivel european. La nivel european, noi am luat niște măsuri uh, în Parlamentul European, o abordare de diligență rezonabilă obligatorie, bună oră. Ei bine, Comisia nu vine niciodată cu o astfel de propunere atunci când a negociază acorduri bilaterale, acorduri comerciale. În mod sistematic, Comisia introduce un demers voluntar. Ori Parlamentul a spus în repetate rânduri, uh, îmi amintesc când bunoară minerele de conflict, uh, când Comisia aduce un demers voluntar, aici, cu o majoritate largă în Parlament, am spus că nu vrem un demers obligatoriu. În schimb, Japonia, în acordul, cu, în acordul transpacific, a introdus un capitol dezvoltare durabilă cu sancțiuni. Eu ce regret? Nu e poziția Japoniei. Regret slăbiciunea Comisiei Europene în negocierea pe care a purtat-o și lipsa de respect democratic al Comisiei Europene. Mulțumesc! Merci and um, Inma Rodriguez Pereira. Inma Rodriguez Pereira. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să-l felicit pe raportor pentru excelentele documente și pentru um, Ehm, acordul uh, la care s-a ajuns uh, este un raport bun pentru Uniunea Europeană. Motivele politice sunt foarte importante și cred că trebuie să facem presiune asupra Japoniei ca să ratifice cele două convenții pe care încă nu le-a ratificat. Uh, angajamentul legat de grupul interministerial pentru a avansa în această direcție este deja o veste bună, dar trebuie să ne asigurăm că va avea consecințele dorite. Aș avea două idei pe care aș dori să le comunic raportorului. Ehm, cred că am putea include în uh, rezoluție, în raport, aceste idei și anume rolul comun al Uniunii Europene și al Japoniei în forurile internaționale pentru a apăra comerțul bazat pe standarde internaționale și deci o, pentru a apăra o poziție contrară poziției lui uh, Donald Trump și rolul ONC care este extrem de important pentru multilateralism care este cu siguranță unul dintre principalele noastre obiective în domeniul politicii comerciale. Și nu e, se spune nimic în raport în legătură cu perspectiva de gender. să vă amintesc că Parlamentul a votat cum Um, raportul privind comerțul și perspectivele de gen. Cunosc societatea japoneză și cunosc uh, dificultățile, dar cred că reviziunea, revizuirea capitolului privind, uh, sau în momentul revizuirii capitolului privind dezvoltarea durabilă, trebuie să facem pași și în această direcție. Mulțumesc! Mulțumesc și dau acum cuvântul comisiei domnului Sporteru. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor celor care au intervenit în această dezbatere pentru sprijinul general exprimat vis-a-vis -vis de ratificarea acordului pentru un parteneriat economic între Uniunea Europeană și Japonia. Cred că s-au spus multe lucruri vis-a-vis -vis de beneficiile economice ale acestui acord, de dimensiunea sa globală și nu cred că este nevoie să mai insist asupra, asupra acestor chestiuni. Aș dori să spun câteva lucruri în legătură cu procesul de ratificare. După cum membrii Comisiei INTA știu, Parlamentul uh, japonez va ratifica acest acord foarte probabil în luna noiembrie și Comisia Europeană speră ca de asemenea Parlamentul European să poată, supună, să poată să supună la vot acest acord cât mai repede după aceea pentru a garanta o intrare în vigoare timpurie acestui acord. Această intrare în vigoare cât mai rapid este importantă dintr-o serie de motive. Cel mai important și cel mai evident este că din momentul intrării în vigoare, o serie de taxe vamale vor dispărea. De exemplu, vinurile europene fac obiectul unei taxe vamale de 15% când ajung în uh, Japonia după intrarea în vigoare acestui acord, aceste taxe vamale vor dispărea. Sunt costuri importante care vor dispărea din momentul intrării în vigoare acestui acord. Aș dori să mă refer de asemenea și la crearea unui grup interministerial în Japonia pentru a studia punerea în aplicare a capitolului uh, privind comerțul și dezvoltarea durabilă este o realitate și aș dori să vă spun că am fost contactați de autoritățile din Japonia pe această chestiune și Comisia Europeană intenționează să demareze un dialog, un dialog tehnic cu partenerii japonezi pe acest subiect, tocmai pentru a păstra aceste evoluții în desfășurare. Este un semnal al angajamentului uh, Japoniei chiar înaintea ratificării concrete. Cred că Japonia a depus multe eforturi pentru a rezolva câteva probleme, de exemplu, o legislație adoptată deja pentru a combate defrișările uh, ilegale. Și în fine, doar câteva observații cu caracter uh, factual, după care o să-mi închei intervenția pentru a nu uh, exista neînțelegeri privind impactul acestui acord asupra unor uh, chestiuni. În ceea ce privește defrișările ilegale, s-a afirmat că acest acord va încuraja schimburile comerciale cu cherestea uh, ilegală. Nu este adevărat, pentru că, de fapt, în Uniunea Europeană există o legislație deja adoptată de Parlamentul European care ar uh, interzice Uh, stele obținute în mod ilegal să ajungă pe piața europeană. Deci liberalizarea schimburilor comerciale nu va avea absolut nicio consecință asupra acestei chestiuni. De fapt, cooperarea cu Japonia pe acest subiect va avea un impact pozitiv. Dintr-o din aceeași uh, perspectivă bazată pe fapte, activitatea de pescuit, de vânat de balene este important atât și pentru, este importantă și pentru Japonia și pentru Uniunea Europeană, însă ea este suspendată din 1996 în temeiul uh, dreptului internațional. Știm cât de delicat este acest subiect și sperăm că vom putea să-l discutăm în continuare cu Japonia pentru a susține agenda obiectivelor noastre de dezvoltare durabilă și mă opresc aici. Mulțumesc, Pedro. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, tuturor celor care au participat la această dezbatere pentru cuvintele amabile, pentru sprijinul general exprimat. Câteva comentarii formale. În primul rând, respectăm dreptul uh, suveran de a adopta legi al Japoniei, însă dorim să ne îmbunătățim uh, Uh, cooperarea când vine vorba de dezvoltarea durabilă, o cooperare importantă din mai multe motive. Și trimiterea la, și în acest context trebuie uh, privită trimiterea la uh, convențiile Organizației Internaționale a Muncii, asemenea angajamente Uh, politice au fost incluse și în uh, acordul cu Canada și ele au avut consecințe pentru că și Canada a, a ratificat convențiile uh, respective și cred că acest lucru se va întâmpla și cu Japonia, nefiind subminat dreptul de legiferare suverană al Japoniei. Apoi, în ceea ce privește sancțiunile, aș dori să vă aduc aminte că această abordare bazată pe sancțiuni, la care reflectăm la acest punct, se referă la revizitarea în viitor a clauzei de, revizu- de revizuire. Nu se referă la acordul în forma sa actuală, însă eu cred că Parlamentul European trebuie să-și păstreze poziția anterioară, care pleacă de la această abordare bazată pe sancțiuni. Și vă aduc aminte că, în cazul respectiv, sancțiunile se vor aplica ambelor uh, părți semnatare a acestui acord. Nu este vorba de faptul că am avea o neîncredere față de Japonia. Mecanismul de sancționare va fi valabil și pentru Uniunea Europeană. Ne dorim să dispunem pur și simplu de instrumente uh, care să garanteze punerea în, punerea în aplicare a normelor privind dezvoltarea durabilă. În ceea ce privește activitățile ilegale de um, de defrișare. Așa cum a spus deja Comisia Europeană, importul de cherestea ilegală nu va fi permis în Uniunea Europeană, deci nu va fi posibil ca asemenea cherestea să ajungă pe piața europeană și există platforma dedicată dialogului pe marginea acestei chestiuni. Și în fine, nu încheiem acest acord cu noi, în înșine. Dacă îmi cereți uh, părerea personală, mi-aș fi dorit o listă pozitivă și nu una negativă de servicii. Însă, trebuie să uh, recunosc că dreptul de a reglementa inclusiv serviciile este prevăzut, serviciile publice sunt protejate și nu consider că dreptul de a reglementa serviciile financiare ar fi afectat într-un mod uh, negativ în urma acestui acord. Acestea fiind spuse, o să aștept cu nerăbdare amendamentele depuse, să aștept cu nerăbdare să lucrez la amendamentele de compromis pentru a putea progresa cu acest dosar atât de important. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule raportor! Termenul de depunere a amendamentelor este 2 octombrie la ora 18. Vă mulțumesc. Deci, immediately to point 13. Trecem acum la punctul 13 pe ordinea de zi. V-aș reaminti că încă avem trei puncte pe ordinea de zi și vom termina foarte exact la 12.30. Vă rog să uh, vă limitați ca atare intervențiile. Punctul 13 spuneam pe ordinea de zi, OMC, calea de urmat. E limpede, cred. Mă uit către raportor, îmi schimb uh, pălăria, ca să spun așa. Cred că pentru mult timp Organizația Mondială a Comerțului a fost percepută ca o instituție nu prea rapidă, nu prea dinamică, dar ceva funcțional, ceva de la sine înțeles. Și Date fiind schimbările la nivel global și atitudinea Statelor Unite ale Americii, dar și a altor țări, cred că există o motivație și o nevoie clară de reformare a acestei organizații. Eu cred că toată lumea înțelege că această instituție multilaterală e necesară pentru a avea un sistem comercial condus de reguli comune, într-un mediu sigur pentru comerț, dar și pentru alte interacțiuni. De la ultima noastră dezbatere, în schimb de opinii, la sfârșitul lui august, Comisia a publicat propria sa propunere pentru o eventuală reformă a, în cadrul OMC. Această propunere am discut, a fost discutată câteva zile în urmă la Geneva și, de asemenea, într-o ședință va fi discutată într-o ședință la Ottawa la finele lui octombrie. Va fi o întâlnire remarcabilă pentru că, pe de o parte, Canada este extrem de activă în reformarea OMC și, în al doilea rând, în această ședință vor participa și Brazilia și Kenya. Deci nu doar clienți obișnuiți, ci iată și alte forțe. Și sperăm că vom reuși să dăm un impuls OMC. raportul meu mergem pe linia comisiei cu niște propuneri concrete de reformă. E limpede de la fondarea OMC în 1959 că noi elemente de politică comercială au intervenit și acestea trebuie recunoscute ca atare. Avem acum obiectivele de uh, dezvoltare durabilă avem acordul de la Paris privind schimbarea climatică, avem discuții despre eh, relația între comerț, muncă și mediu. Deci, toate elementele trebuie recunoscute și la nivel de OMC. Prin urmare, eh, cred că toți cei trei pilone OMC avem nevoie de reforme și de o anumită dinamică. Eh, în ce privește regulile, desigur, e-comerțul, de exemplu, uh, comerțul digital, uh, mai multă putere acordată femeilor și elemente pentru reguli suplimentare uh, la OMC. Sigur, ne dorim și mai multă transparență în un calendar uh, obligatoriu pentru toate părțile și poate și niște reguli mai clare de funcționare. Um, autoritatea de uh, apel de soluționare a litigilor de la OMC. Acum începește organizarea internă. Trebuie cred eu, să reflectăm mai mult pentru a oferi mai multe posibilități secretariatului OMC să stimuleze eforturile OMC, așa încât ei înși să poată facă să facă propuneri, fără mai aștepta ca de fiecare dată un stat membru OMC să preia leadership. Alte propuneri se referă la reformarea metodei de lucru. metoda phasing in trebuie privilegiată. Abordări plurilaterale lăsând posibilitatea altor parteneri care nu erau de la bun început în proces să se alăture cu tarui sau cu tărui uh, dosar. Apoi, E nevoie de o mai largă susținere pentru construirea de uh, capabilități la nivel de parteneriate pentru a îndeplini obiectivul nostru european de a avea reguli mai bune și uh, posibilitatea de a ne alătura un demers comun. Iată câteva reflecții, dar și propuneri de reforme concrete pentru OMC. Le găsiți pe toate în raportul uh, meu împreună cu domnul Rubic. Uh, din păcate, domnul Rubic n-a putut să rămână alături de noi, dar domnul Hansen îl înlocuiește. Vă dau cuvântul. Da, vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Sunt a doua oară umbra unui raportor din uh, umbră și o să vă prezint intervenția domnului Rubic. Ținând seama de contextul avansului protecționismului, este important să insistăm pe uh, un cadru uh, reglementat pentru relațiile comerciale. Din partea uh, statelor în curs de dezvoltare se cere punerea în aplicare a agendei de la Doha. Pe de altă parte, Europa este interesată de uh, taxarea domeniului digital, de reducerea sub, supracapacităților, leg, legarea or, or, obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite de uh, Uh, noile evoluții digitale, cred că trebuie să ne, cred că ne poate permite să împăcăm obiect, aceste două obiective. Uh, ajutor pentru asistență în schimbul, uh, schimburilor comerciale, cred că este o abordare importantă în această epocă de transformare digitală. Astfel putem să depășim blocada care se formează uneori la um, nivelul OMC. Statele care nu doresc să participe de la bun început la asemenea negocieri trebuie să aibă posibilitatea de a adera la ele ulterior pentru a garanta o organizație mondială a comerțului care să funcționeze bine, cred că aceasta trebuie să dispună de resursele financiare și de personal uh, suficiente. Și din acest punct de vedere, Uniunea Europeană cred că poate să-și aducă contribuția și la întărirea dimensiunii uh, parlamentare. Ar trebui să creăm o conferință parlamentară a OMC-ului. Uh, Uh, forul care rezolvă litigiile în cadrul OMC este o organizație, o parte esențială a OMC-ului. Din păcate, buna sa funcționare până acum se împiedică de veto-ul exercitat de Statele Unite ale Americii. Vă mulțumesc! Mulțumesc, raportorii din număr, o minut și jumătate fiecare. Emma. Mulțumesc, le mulțumesc ambilor raportori pentru Uh, susținerea acestui proces uh, în viitorul OMC. Și e important ca acest proces treacă și prin Parlament. În timp ce la OMC se discută proiectul de concept elaborat de Comisia Europeană. Soluțiile sunt razonabile pentru a uh, stimula acordurile comerciale multilaterale și liberalizarea acestora. Se vorbește despre telecurs de dezvoltare și funcția de monitorizare Uh, a respectării regulilor OMC. suntem de acord cu aceste propuneri și declarația comună mm, trilaterală între SUA, Japonia și UE derulată marți. Totuși, cred că există mai multe subiecte care trebuie incluse în raport și discutate, de exemplu. Trebuie, e, uh, trebuie făcut uh, clar că SUA contravine regulilor OMC, în ce privește contingentele taritare, și că nu mai aderă la spiritul OMC, în al rând, trebuie saltat uh, acordul de facilitare a comerțului, uh, care data din anii 90, trebuie încurajată ratificarea uh, TFO. Apoi, în ce privește acordul de achiziții guvernamentale, trebuie arătat că toți partenerii trebuie să-și deschidă în mod transparent piețele către concurență, iar Comisia trebuie să sporească eforturile pentru a lucra și cu alți membri OMC pentru a obține acest acord. Aștept cu interes lucrarea cu ambii raportori pe acest text. Mulțumesc! Pentru verzi, Klaus Buchner. Mulțumesc! Doar câteva observații în timpul scurt de care dispunem. Suntem de acord că raportul trebuie să arate clar poziția Parlamentului uh, pe acest mandat al Comisiei, dar am dorit să mergem mai în profunzime pe anumite teme din mandat. Aș cita alineatul 5, sursa cauzelor, uh, uh, crizei curente, alineatul 6, nouă abordare, diferențiere între țări industrializate și țări dezvoltate, membre ale OMC. Pentru noi este un punct crucial. Trebuie neapărat să amendăm acest pasaj. Trebuie să permitem țărilor în curs de dezvoltare să continue pe calea progresului. Apoi, negocieri mai flexibile, adică o structură plurilaterală în negocierile OMC cu soluția opt-in pentru uh, state membre OMC. Alineatul 12 ce privește consolidarea OMC ca o instituție ce include uh, aspecte legate de transparență. Alineatul 8 în ce privește ODD-urile, prin Comisia pentru Comerț și Mediu sperăm să susțină demersul nostru de a merge mai în profunzimea reformelor uh, comparativ cu propunerea făcută de Comisie. Mulțumesc, domnule președintele, iar acum pentru GUE, Helmut Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc ambilor raportori pentru efortul realizat. Introduc elemente importante de reflexie în ce privește situația actuală a OMC. Și poate că suntem toți de acord că o reformă a sistemului ce e necesară, da, e nevoie de o abordare multilaterală și înțeleg că există grupuri de lucru stabilite în forurile internaționale, dar e nevoie de acest spațiu multilateral, deoarece dacă nu mai economiile puternice dictează reforma OMC, putea induce ideea că reforma e una părtinitoare. Apoi, săptămâna trecută am avut o conferință pe agenda post-creștere, chiar aici, în Parlamentul European. O conferință transpartinică, ceea ce înseamnă că la nivel internațional nu există vizibilitate pentru aceste teme și ce privește ODD-urile. Trebuie să ne gândim mai în perspectivă, în ce fel economia globală trebuie să funcționeze în secolul 21. Iar dacă nu includem aceste perspective în reformarea și reorganizarea OMC ca un sistem de comerț multilateral, atunci ar putea să eșuăm și nu mai avem decât 12 ani pentru a atinge uh, agenda ONU uh, um, pentru 2030 aștept să lucrez de aproape cu raportori pentru a include câteva elemente în termeni mai constrângători vis-a-vis -vis de uh, obiectivele de dezvoltare durabilă și uh, agenda OMC. Mulțumesc. Acum, de contul Comisiei, doamna Mirto Samata. Mulțumesc, domn președinte. Mulțumesc pentru comentarii. Aș reitera faptul că situația la OMC rămâne una dificilă, așa cum știți cu toții. Suntem pe o tendință descendentă cu noi măsuri incompatibile cu OMC implementate în anumite țări. Cu toate acestea, criza în care ne aflăm arată tot mai clar cât de necesară e reforma că ceva trebuie făcut și că OMC e sub presiune și că trebuie să protejăm această organizație. Am văzut un rezultat pozitiv a, la G20 a existat o declarație privitoare la nevoia de reformă a OMC și, desigur, Uniunea Europeană, ca susținătoare a sistemului multilateral, vrea să uh, se afle în avangarda aceste, acestui efort de reformă. Ați văzut uh, documentul de concept al Comisiei. Ne bucurăm că acest text a fost salutat de majoritatea partenerilor noștri comerciali și acum încercăm să dezvoltăm și să implementăm o serie de idei pe care le-am prezentat în acest document cu o serie de parteneri ai noștri. Și asta în mod concentric. Mai întâi avem mecanismul de cooperare trilaterală cu SUA și Japonia, unde multe din temele din documentul de concept au fost discutate și în termeni mai degrabă pozitivi. Apoi, avem alți parteneri cheie din G20, pe care le-ați citat și dumneavoastră, domnule președinte. Apoi încercăm să obținem susținere politică uh, pe lângă partenerii noștri comerciali și, în fine, Uh, cu toți partenerii prezenți la Geneva. Avem un proces inclusiv, dar pe de altă parte nu putem permite uh, obstacolelor și pozițiilor rigide să ne uh, împiedice din nou în a avansa. Avem și un grup de lucru cu China, uh, la summitul UE China. Am considerat că este foarte important să implicăm China în acest întreg proces. A existat și o dezbatere interesantă cu cei 12 membri OMC um, reuniți uh, în Canada. A fost o întâlnire la nivel ministerial, dar ne-am dorit să ne concentrăm și acolo pe propunerea noastră de text, considerând că propunerea canadiană e ceva mai puțin ambițioasă și mai puțin concentrată decât a noastră. În ce privește uh, proiectul nostru de raport, salutăm mesajele puternice și angajamentul Parlamentului pentru a consolida sistemul multilateral de comerț și uh, ne exprimăm la rândul nostru angajamentul în colaborarea noastră. Mulțumesc! Mulțumim, spune președintele, ca raportor vreau să mulțumesc tuturor pentru comentarii și observații. Aștept cu interes uh, contribuțiile și amendamentele dumneavoastră. Cu raportorul meu, nu știu, domnule Hansen, dacă doriți să adăugați ceva. Nu? Bun, atunci încheiem și acest punct pe ordinea de zi. Termenul de depunere a amendamentelor este 11 octombrie, ora 18. Și trecem imediat la punctul 14, foarte, foarte scurt, Fondul European de Ajustare la Globalizare. Caroline Gras van der Heinz e raportarea noastră, vă rog. Danke, Vă mulțumesc, domnule președinte. Poate mi-acordați puțin mai mult timp pentru că este un raport foarte important. Dragi colegi, dragi colegi, de ceva vreme schimburile comerciale sunt echivalate cu, globaliza- cu globalizarea. Există academicieni care consideră că rezultatele globalizării sunt pozitive, dar există și consecințe negative, costuri de um, ajustare, pierderea locurilor de muncă. Realitatea ne arată că întotdeauna există câștigători și perdanți și că câștigurile comerciale în rândul uh, statelor, între statele membre, între regiuni și în cadrul societății nu sunt distribuite într-un mod elegal. Există dezechilibre sociale, economice, care prin, în urma globalizării nu au, nu, nu au fost decât uh, aprofundate din păcate, lipsesc mecanisme de impunere a unei dezvoltări durabile din aceste acorduri de, de liber schimb. Să, cred că trebuie să întărim capitolele privind dezvoltarea durabilă Însă pentru acest lucru este nevoie de o voință politică și sper că această voință politică se va manifesta în următoarea uh, perioadă pentru că aceste capitole dedicate dezvoltării durabile să poate fi puse în aplicare. Care este obiectivul Fondului European, Fondului European de Ajustare la Globalizare? Scopul său este de a-i proteja pe, lucr- pe lucrătorii care și-au pierdut locul de muncă ca urmare a globalizării al, uh, și al ultimelor revoluții tehnologice în ciuda bugetului uh, redus și în ciuda procedurii complicate care trebuie să fie respectate, acest fond a oferit rezultate concrete uh, pentru mai mult de 140.000 de lucrători din uh, Uniunea Europeană. Însă este un fond care nu a fost folosit în, în totalitate. Și există câteva puncte importante pentru mine în acest raport este important ca procedura de a depune o cerere de a accesa acest fond să fie uh, simplificată și să oferim uh, sprijin uh, suplimentar guvernelor din statele, din statele care sunt afectate de asemenea probleme. Apoi, sfera de aplicare. Aceasta ar trebui să fie extinsă și să devină mai flexibilă pentru ca lucrătorii care, au, care și-au pierdut locul de, mun- de muncă în urma mutării uh, activităților unei societăți, uh, unei întreprinderi în interiorul Uniunii Europene să poată beneficia de sprijin din partea acestui fond. Și în plus, este important pentru a îmbunătăți uh, procesul de monitorizare și de evaluare să dispunem de uh, Uh, informații statistice mai uh, pertinente. Rata de cofinanțare cred că ar trebui să fie sporită de asemenea până la 70% și în plus ar fi important ca să ținem cont de situația pieței muncii din fiecare stat membru în parte. Mai am câteva observații. Um, acordurile de liber schimb cu un capitol puternic dedicat dezvoltării uh, durabile pot să-și aducă contribuția creării unei creșteri economice uh, inclusivă. Însă acordul de, de liber schimb trebuie să-și aducă contribuția și la o distribuire a beneficiilor comerțului într-un mod mai echitabil. Actori sociali, cum ar fi ONG-uri sau alte părți interesate, cum sunt, uh, sunt, cum sunt uh, sindicatele, ar trebui să fie um, implicate mai bine în modul în care funcționează Fondul European de, de Ajustare la Globalizare. Înaintea uh, încheierii unui nou acord de liber schimb, Comisia Europeană ar trebui să se asigure că există o analiză ex ante a consecințelor acordului propus. Întreprinderile europene sunt uh, parteneri importanți când vine vorba de a influența modul în care se desfășoară globalizarea. Întreprinderile care nu își respectă obligațiile economice și sociale ar trebui să poată fi trase la răspundere. Știm că economia socială de piață din Europeană este un pilon important al modelului social uh, european și un instrument important care ne-ar permite să controlăm fenomenul uh, globalizării și, în general, cred că serviciile publice ar trebui să fie scoase din uh, acordurile de liber schimb și aștept cu nerăbdare o discuție interesantă cu colegii. Mulțumesc. Uh, raportor din umbră din partea PP este Fernando Ruaș. Obrigado, senhor presidente. În primul lugar, eu Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a felicita pe uh, raportoare pentru tot ceea ce a făcut în acest dosar. Obiectivul era să ne asigurăm că fondul de ajustare la globalizare continuă să ofere sprijin financiar uh, de solidaritate după 2020. Um, vedem care sunt provocările legate de globalizare. Um, ele vor continua. Este foarte important să uh, nu ne limităm la domeniile de competență al acestei comisii. Sunt și alte aspecte uh, importante. Nu sunt doar uh, chestiuni strict de ordin comercial. Amendamentele se vor concentra pe domenii cheie, îmbunătățirea monitorizării uh, utilizării fondului. Uh, e nevoie de date mai multe și mai de calitate și să se facă o evaluare de impact ex post al modului în care a fost uh, utilizat fondul la nivel regional, național și european. În ceea ce privește aplicarea regulamentului trebuie să se verifice uh, consecințele sale asupra comerțului intra-european. S-ar putea să existe un, un impact negativ potențial din cauza globalizării sau din cauza investițiilor din afara Uniunii. IMM-urile și startup-urile trebuie să beneficieze de prevederi specifice. Dorim de asemenea să ne asigurăm că uh, schimbările în modelele comerciale vor putea fi luate în considerare. Ele poate avea, pot să aibă impact asupra structurilor, asupra structurilor uh, um, care au legături cu domeniul comercial. Trebuie să ne adaptăm la noi realități uh, pe măsură ce apar noi modele de comerț. Trebuie să facem față noilor provocări care vor apărea după 2020. Iată, acestea sunt principalele aspecte um, pe care aș dori să le includem în raport și voi coopera cu colegii pentru ca raportul să fie unul cât mai bun. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Emma, te rog. Iau cuvântul în numele domnului Lunes în legătură cu acest raport. ECR-ul sprijină măsurile în favoarea politicilor care creează locuri de muncă și creștere economică, dar nu considerăm că Fondul European de Ajustare la Globalizare este instrumentul potrivit pentru a crea astfel de politici și nu considerăm că este un instrument eficient pentru um, integrarea lucrătorilor înapoi pe piața muncii. De asemenea, uh, nu ne place extinderea domeniului de aplicare, noile criterii propuse uh, și uh, uh Uh, tendințele pe termen lung de care trebuie să ține cum nu, țin, uh, nu, nu se potrivesc modului în care funcționează acest uh, fond. ECR-ul va vota împotriva acestei revizuire prevăzută a regulamentului privind fondul de adaptare la globalizare. Domnul Lucian Cernet din partea Comisiei. În numele serviciilor Comisiei doresc să mulțumesc Parlamentului European pentru interesul uh, față de acest instrument important um, care este unul dintre instrumentele pe care le folosim la nivel european pentru a sprijini dezvoltarea economică în anumite regiuni și pentru a-i sprijini pe lucrători, pe cei de pe piața muncii. În trecut, Fondul de Adaptare la Globalizare a avut un rol important de jucat în paroplia de uh, instrumente pe care le avem la nivel european. Într-adevăr, datele sunt insuficiente și sunt de acord cu um, solicitarea de mai multe date din statele membre și cu nevoia de a monitoriza cu atenție și de a îmbunătăți evaluările ex post. Am făcut însă evaluări ex post care au arătat fără niciun dubiu că acest fond a avut un impact clar asupra multor lucrători care au găsit un nou loc de muncă grație acestui instrument. Um, observațiile dumneavoastră au obiectivul de a extinde și de a um, adapta fondul la noile realități, dar sunt mai multe elemente care, din punctul de vedere al Comisiei, nu sunt bine calibrate în momentul de față. De exemplu, capacitatea fondului de a finanța direct regiunile. Nu respectă spiritul fondului pentru că acesta are obiectivul specific de a sprijini lucrătorii și nu regiunile. Avem alte instrumente care pot să facă să ajungă fonduri la autoritățile regionale dacă regiunile doresc să se implice mai mult în proces, acest lucru e posibil, poate, dar uh, fondurile sunt prevăzute pentru a-i ajuta pe cei care și-au pierdut locul de muncă din motivele menționate în regulament. Există și oarecare incompatibilitate între anumite amendamente și natura fondului, adică uh, acțiunea ex ante, ex post. Fondul de ajustare la globalizare este prevăzut ca instrument ex post și nu deloc ex ante. Deci prea puțin putem face ex ante, inclusiv aceste evaluări ex ante pentru care nu există date și nu vom putea determina în avans ce lucrători își vor pierde locuri de muncă, unde, după câți ani și așa mai departe. Din păcate, aceste propuneri, după părerea noastră, nu uh, pot fi puse în aplicare eficient. Mulțumesc! Mulțumesc, dar bineînțeles Parlamentul are dreptul să spună ce consideră, chiar dacă mm, asta nu mulțumește Comisia. <laughs> Facem asta de mult, e o adevărată tradiție. Mulțumesc din cauza faptului că acesta este un aviz transmis Comisiei pentru ocupare. Trebuie să ne grăbim pentru că face parte din procedura bugetară. Termenul pentru amendamente este astăzi, 27 septembrie, ora 18. Carolin, dorești să mai spui ceva în încheiere? Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, este un calendar extrem de ambițios pentru acest subiect atât de important și aș, am, am dorit să iau din nou cuvântul în legătură cu regiunile. Mie mi se pare important să extindem domeniul de aplicare și dacă implicăm și sindicatele și alte părți interesate, acest lucru vine în întâmpinarea oamenilor care își pierd locurile de, de muncă. Startup-urile și IMM-urile ar trebui să se bucură de un sprijin supli- suplimentar. Este o propunere a mea personală pentru că acestea se confruntă cu consecințele negative ale globalizării am precizat faptul, am precizat faptul că banii din acest fond nu au fost uh, folosiți în totalitate și tocmai de aceea consider că este important ca acest fond să funcționeze mai bine, să devină mai flexibil pentru a, a permite o utilizare mai extinsă așa, a, a Nu este singurul uh, instrument uh, la care putem recurge, însă cred că el poate fi îmbunătățit și mai mult. Mulțumesc! English. Termenul este astăzi, ora 18, și toate amendamentele trebuie depuse în engleză conform acordului între grupurile politice. Ultimul punct de pe ordine de zi, punctul 15, este prezentarea documentului de poziție al Camerei de Comerț UE uh, în China. Uh, bun venit președintelui acestui uh, Camere de, Comerț, domnul Mats Harbour. Îi dau cuvântul pentru a ne face prezentarea sa. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, sper că sunteți de acord să-mi acordați 5 minute pentru prezentarea mea. Mulțumesc! Mulțumesc pentru faptul că îmi permiteți să vă prezint foarte pe scurt documentul nostru de poziție. Este unul dintre cele trei documente pe care le-am prezentat în acest an. Ne-am uh, uh prezentat uh, ancheta uh, mediului de afaceri și uh, ce s-a întâmplat cu prosiunile domnului și de uh, anul trecut. Și încep de acolo. Am ținut cont de ceea ce s-a întâmplat în ultimele 18 luni. Dar după reuniunile politice s-au făcut anumite progrese. Ehm, datorită eforturilor Chinei, dar și datorită eforturilor instituțiilor europene ale Camerei de Comerț și ale altora. Mă voi concentra acum eh, pe eh, domenii în care încă există probleme. Primul domeniu cu probleme este un domeniu în care s-au făcut anumite progrese. E vorba de accesul la piață. După cum ați văzut, uh, China ridică restricțiile în domeniul financiar, al asigurărilor, uh, al uh, industriei mașinăriilor sau în domeniul șantierelor navale. Există 48 de domenii interzise sau restricționate. Considerăm că sunt prea multe uh, și ne, ne temem că uh, negocierea acordului privind investițiile nu este suficient de ambițioasă. Aș, considerăm că e nevoie de un nivel mai ridicat de ambiție pentru a se face progrese. În ceea ce privește deschiderile accesului la piață, care sunt piedicile? E vorba de reglementări. Reglementările sunt cele care nu permit un adevărat acces la piață. Deci cerem reforme de la partea chineză și avem și problema licențelor. Chiar dacă există unele deschideri, de exemplu, în sectorul financiar, încă suntem dependenți de licențe. Cum Vom uh, proceda în continuare. Considerăm că cel mai important este să continuăm dialogul cu partea chineză. Astfel, vom reforma mediul de reglementare din China pentru uh, deschiderea promisă a pieței să înceapă să uh, fie să, să fie reală și să aibă, să aibă consecințe importante pentru industria europeană și pentru uh, Uniunea Europeană în general, domeniul informaticii și a cybersecurității sunt foarte importante. Uh, este un, uh, o chestiune care afectează cam toate, cam toate firmele noastre în domeniul digital și viitorul în digital. Avem nevoie de o nouă strategie împreună cu China pe cât posibil pentru a obține mai mult acces la piață pentru firmele din Uniunea Europeană și mai mult acces uh, la uh, comis, comitetele tehnice în care se discută standardele și reglementările. Doresc să subliniez că acesta este un domeniu extrem de important și trebuie să găsim o modalitate de a avansa în acesta. Alte domenii care ne pun dificultăți așa cum s-a observat din ancheta noastră, este discriminarea care suferă firmele străine în China. Sunt multe motive, nu neapărat politica de stat, e vorba și protecțion, de protecționism local. Dar principala cauză este, credem, definiția uh, firmelor cu uh, investiții străine sau cu, cu capital străin. Cerem Chinei să abolească această uh, lege privind investițiile străine, pentru, pentru că există această lege care spune că toate entitățile, persoanele juridice din China trebuie să fie văzute ca fiind chineze. În documentul dumneavoastră privind situația relațiilor UE și China, vorbiți de aceste lucruri. Știm că au loc reforme în China, dar China trebuie să fie mult mai transparentă legătură cu ce are de gând să facă pentru a monitor, a modifica legislația pentru a distorsiona mai puțin economia. Cerem un calendar clar pe lângă mai multă transparență. Toate aceste aspecte pentru noi înseamnă ceea ce numim deficitul în domeniul reformelor. Vedem o China în creștere, pe care de maturizare, au loc reforme, dar nu în uh, ritmul pe care l-am dorit. Cerem uh, Chinei să mărească ritmul reformelor, pentru că doar astfel poate să reducă tensiunile care apar astăzi la nivel mondial. De nou revenind la documentul dumneavoastră, spuneți la punctul 1 că este important să se păstreze oportunități de dialog constructiv cu China. Având în vedere că sunt aici în fața Parlamentului, trebuie să spun aici că este foarte important să permit să existe suficiente resurse pentru instituțiile europene pentru ca ele să poată să aibă un dialog constructiv cu China. Acestea fiind spuse, în calitate de actori interesați responsabili, avem responsabilitatea de a stabili prioritățile în legătură cu tipurile de dialog în curs pentru a ne folosi resursele acolo unde avem șanse să obținem cele mai bune rezultate. În fine, o inițiativă extrem de importantă legată de platformele de conectivitate este în curs și mai există încă o strategie unită față de China. Încercăm să um, avem un impact asupra acestei inițiative pentru ca um, această procedură să fie mai, mai uh, transparentă și uh, să putem evalua uh, consecințele sale asupra comerțului uh, mondial, asupra achizițiilor la nivel mondial. În ceea ce privește relația comercială între uh, SUA și China, uh, mm, observăm că majoritatea firmelor au fost obligate să transfere tehnologie, dar uh, în această vară s-a interzis interzicerea transferului de forțat de tehnologie pentru accesul la piață. Înțelegem că a fost o decizie luată cu intenții bune, dar trebuie acum uh, să strângem date de pe teren care să arate că încă există aceste practici prin firme sau prin structuri care duc la uh, transferul forțat de tehnologie. Trebuie să avem încredere că guvernul chinez dorește cu adevărat să își, îmbună, să își deschidă piața, dar se confruntă la nivel intern cu diverse probleme Trebuie să continuăm să cooperăm cu China pentru ca aceasta să depășească problemele care se confruntă pentru a depăși această problemă legată de un ritm insuficient al reformelor. Mulțumesc! Acum dau cuvântul autorului acestui raport excelent, domnul Winkler, raportorul nostru. Mulțumesc, domnule președinte. Este clar că uh, Comisia pentru Comerț Internațional în Parlamentul European uh, are, uh, e foarte puternică pentru că dacă rezolvăm problema Chinei într-un sfert de oră înseamnă că suntem cu adevărat în comisie uh, foarte eficientă. Acum, mai mult decât niciodată, în relațiile cu China, problema este echilibrul. Și asta am încercat să spun și în avizul nostru în legătură cu relațiile între UE și China. Și acest lucru este mai adevărat ca niciodată, pentru că deja suntem, uh, are loc un adevărat uh, război comercial global. Deci, trebuie să apreciem progresele făcute de partenerii chinezi, dar în același timp trebuie să spunem să, să, să exprimăm foarte clar care sunt domeniile de care încă uh, sunt sursă de preocupări și, așa cum uh, a spus uh, președintele Camerei de Comerț, uh, securitatea informatică este unul dintre aceste domenii care afectează nu doar relațiile UE-China, ci și relațiile comerciale internaționale. E nevoie de progrese în multe alte domenii. Avem o listă de domenii de preocupări, cum ar fi problemele investitorilor străini, licențele, birocrația sau uh, de transferurile forțate de tehnologie. Este important ca această comisie uh, să asculte punctul de vedere al Camerei de Comerț pentru că aceasta are cea mai multă experiență de pe teren și acest lucru a devenit manifest și atunci când am fost în delegație în China ne-am dat seama că Camera de Comerț este foarte importantă pentru a înțelege uh, noile evoluții din China. Trebuie să continuăm să colaborăm cu China pe aceste subiecte și multe altele și dacă privim puțin înapoi, ne vom da seama că experiența noastră arată că um, a da vina pe China și a uh, vorbi urât despre China nu aduce rezultate. Nu... Deci, cred că trebuie să cooperăm și nu uh, să fim într-o relație de confruntare cu China. Dar asta nu înseamnă că trebuie să, uh, scădem, să, să scădem nivelul uh, uh, ambiției când vine vorba de apărarea uh, intereselor noastre comerciale. Domnul Scholz, două întrebări. Ce rol are cooperarea în domeniul inteligenței artificiale? În al doilea rând, care este impactul relațiile SUA-China asupra firmelor europene active în China? Există un uh, impact direct în legătură cu uh, um, inteligența artificială? Face mai multe eforturi în Europa pentru a recupera întârzierea față de SUA și China. Trebuie să cerem acces la mai multe grupuri de lucru unde se discută despre inteligența artificială într-un cadru mai larg, inclusiv aspecte etice, împreună cu partenerii chinezi. Conflictul dintre SUA și China s-ar putea să ofere avantaje pe termen scurt cu firmele, pentru firmele europene, dar nu așa am dori Uh, să uh, evolueze lucrurile neapărat. Am dorit că economia chineză să fie cât mai deschisă. Regretăm aceste acțiuni ale SUA, nu ne ajută pentru că creează multă incertitudine. Unele firme trebuie să-și schimbe siturile, să-și mute siturile de producție, altele să-și modifice um, lanțuri de aprovizionare. Deci această certitudine nu e deloc utilă. Noi dorim dialog constructiv și nu confruntări. Mulțumesc mult! Acesta ar putea fi ideea clăuzitoare în munca noastră viitoare, cooperare și nu confruntare. Mulțumesc, astfel am încheiat punctul 15, la 16 la diverse nu avem nimic și următoarea reuniune va avea loc pe 10-11 octombrie. Vă mulțumesc tuturor uh, pentru uh, activitatea de azi din comisie.